Buenas tardes a todas y todos, queridos colegas. Bonjour à tous. Good afternoon. If I may... Bună ziua Libe un grup, uh, unui grup de deputați din Republica Armenia. Deputații aceștia vizitează Parlamentul astăzi și sunt uh, bineveniți printre noi. Deputații armeni sunt bun veniți și ne bucurăm că sunt prezenți astăzi aici. Continuăm cu numirea raportorilor, așa cum s-a hotărât în reuniunea coordonatorilor. Uh, doamna Antigona Papadopoulou este raportoare în ceea ce privește anul european al cetățenilor. Domnul lui Michel din grupul ALDE este raportor în ceea ce privește amendarea regulamentului care instituiază codul comunitar VISAS. Doamna Renate Weber, din grupul ALDE, este raportoare pentru regulile comune în ceea ce privește reintroducerea controlelor uh, la graniță în uh, circumstanțe excepționale. Și doamna Renate Weber este cea care este raportoare și pentru raportul din inițiativă cu, în ceea ce privește Carta pentru libertatea media în Uniunea Europeană. Nu sunt obiecții, toate rapoartele sunt uh, așadar încredințate unor raportori și putem trecem la punctul numărul 3 și la punctul 4 în dezbatere comună. Aș vrea să urez bun venit în Comisia Libe doamnei Françoise Lebai, care este director general pentru justiție, la Direcția Generală Just, deci, a Comisiei. Aș vrea să vă amintesc, înainte de a începe această dezbatere comună, pe punctele 3 și 4, aș vrea să vă amintesc că astăzi vom și vota. Vom vota în cursul după amiezii. Și de aceea vă rog să aveți cartela de vot și dacă nu o aveți, vă rog să trimiteți pe cineva care să vă aducă pentru că veți avea nevoie de ea în cursul acestei sesiuni. Introducem dezbaterea pe punctul 3, dreptul la, de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de comunicare după arestare precum și punctul 4, norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. Purtăm această dezbatere care începe cu prezentarea doamnei director general Françoise Lebay. Știți cu toții că aceste inițiative privesc foaia de drum adoptată de Consiliu în noiembrie 2009, după adoptarea directivei cu privire la dreptul la interpretare și traducere în uh, procedurile penale și după propunerea pentru o, o directivă cu privire la dreptul în, uh, drepturile în cadrul procedurilor penale. Discutăm pachetul cu privire la victime, așa cum este el numit, este o inițiativă foarte importantă care ne interesează îndeaproape și include o comunicare cu privire la consolidarea drepturilor victimelor în Uniunea Europeană, o directivă cu privire la sprijinirea și uh, protecția victimelor uh, criminalității și un regulament cu privire la ordinul de protecție european care a fost uh, adoptat în uh, unanimitate în Comisia Libe și asta nu uh, mai de mult decât săptămâna trecută. Ne aflăm aici pentru a asculta prezentarea proiectelor de, uh, proiectelor de texte și apoi vom purta o discuție Vom discuta despre accesul la un avocat în cadrul procedurilor penale și raportoarea este colega noastră Elena Oana Antonescu și în ceea ce privește sprijinirea și protecția victimelor, Teresa Jimenez Peseril Barrio este raportoare. Domnul Busutil, da, Aș vrea să solicit o lămurire. Conform ordinii de zi, ar trebui să discutăm mai întâi punctul 3, accesul la un avocat și apoi să purtăm o dezbatere comună la punctele 4 și 5. Așa vom uh, proceda, pentru că 4 și 5 sunt legate între ele și cred că ar trebui să avem o dezbatere separată la punctul 3, accesul la un avocat. Foarte bine, atunci procedăm așa pentru că e adevărat că urmează punctele 4 și 5 și doamna Lebai trebuie să facă pa uh, prezentarea pachetului cu privire la victime și separăm punctul 3, accesul la un avocat în cadrul procedurilor penale. Vom purta o discuție cu privire la punctul 3 și apoi continuăm cu punctele 4 și 5. Doamna, doamna Lebai, aveți cuvântul. well, thank you, um, thank you, uh, Chair, and uh, let me then turn. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să trec la punctul, primul punct de pe ordinea de zi din această dupămasă. Este prima parte Însă, dacă înțeleg bine, vă veți concentra asupra inițiativelor Direcției uh, Justiție Primul punct este legat de accesul la un avocat și este al treilea drept procedural pe care l-am adoptat. Un astfel de drept procedural a fost hotărât, dreptul la interpretare. Discutăm despre acest drept și sperăm că vom finaliza cât de curând uh, textul cu privire la dreptul la informare și ajungem astfel la propunerea cea mai importantă, poate, care este accesul la un avocat. În această chestiune încercăm să stabilim niște standarde minime, niște garanții minime cu privire la corectitudinea procedurii, pentru, în beneficiul cetățenilor europeni. Încercăm să transpunem într-o directivă cauza care a fost examinată la Curtea de la Strasburg și, care a, și în urma uh, căreia s-a hotărât că um, avocații trebuie să fie prezenți încă de la primul interogatoriu polițienesc a fost foarte clar că dreptul la apărare este prejudiciat atunci când declarațiile făcute sunt făcute fără prezența unui avocat și aceste declarații sunt folosite pentru acuzare, pentru condamnare. Este un element foarte important pe care îl propunem în această directivă prezența avocatului încă de la începutul interogării suspectului și este clar că conceptul de suspect este foarte important. Clarificăm de asemenea ce ar trebui să facă avocatul în aceste circumstanțe, pentru că noi am vrea ca avocatul să fie activ, avocatul să aibă posibilitatea să uh, discute cu clientul său. Ne dorim un avocat care să fie de față atunci când are loc uh, interogatoriul polițienesc uh, sau atunci când suspectul este întrebat, uh, este audiat de alte autorități, un avocat care să poată cere întrebări și să poată solicita lămuriri ori de câte ori este nevoie. Ne dorim, deci, un avocat care să aibă un rol activ, nu doar un rol pasiv atunci când uh, își uh, ajută clientul. De asemenea, atunci când se colectează probe, înțelegem că uneori nu se pot aplica toate prevederile din motive de urgență, de exemplu, atunci când aplicarea prevederilor ar uh, prejudicia acțiunea în sine de strângere a dovezilor. Trebuie să avem în vedere atât interesul apărării și dreptul la apărare, cât și nevoia de a face ancheta. Și acesta este un punct important. Iată de ce propunerea de a permite statelor membre de a face derogări de la dreptul la avocat pentru o perioadă limitată, atunci când trebuie ca această Propunem, deci, ca statele membre să poată deroga de la această prevedere atunci când este necesar pentru a proteja cetățenii. Derogarea aceasta se aplică, deci, în uh, circunstanțe foarte limitate. Un alt punct care este important în propunerea Comisiei este confidențialitatea acestui schimb între client și avocat. Este o cerință fundamentală pentru un proces echitabil într-o societate democratică și propunerile noastre exclud ca această prevedere să facă uh, obiectul unei derogări generale. Recunoașterea reciprocă a deciziilor este un alt aspect uh, important în uh, cadrul mandatului de arestare european. Dreptul la avocat se Dreptul de acces la avocat se aplică nu doar în statul emitent, ci și în statul executiv, în așa fel încât în ambele state să se, pro, să se protejeze dreptul uh, la avocat atunci când se lansează un mandat de arestare european. Nu vreau să mă lungesc prea mult, aș vorbi doar despre prevederea cu privire la căile de atac, pentru că e foarte frumos să faci propuneri în ceea ce privește dreptul la avocat, dacă nu ai și căi de atac, o astfel de propunere nu este eficientă. Declarațiile făcute sau probele strânse în cadrul dreptului de acces la avocat aceste probe, deci, pot fi folosite pentru uh, condamnarea persoanei a căror drepturi au fost încălcate și de aceea există o prevedere care descurajează încălcarea acestui drept și care face ca Um, acest drept să fie eficace. Vorbim, uh, purtăm discuții cu uh, deputații pe această temă și ne bucurăm de toate schimburile de opinii. După cum știți, am avut un schimb de opinii în Consiliu. A fost un schimb de opinii interesant și aștept cu nerăbdare discutarea acestei uh, propuneri cu dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Lebai o discuție deschisă la acest punct și dau cuvântul mai întâi doamnei raportoare Antonescu. Președinte, doresc să mulțumesc uh, doamnei director pentru prezentarea uh, făcută și vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunerea de directivă care a fost prezentată uh, Parlamentului, pentru că dreptul la apărare este componentă esențială a dreptului la un proces echitabil și analiza sistemelor legale a statelor membre a scos în evidență uh, pe lângă diferențe notabile și numeroase limitări în ceea ce privește uh, dreptul la apărare. Sigur, acest lucru are uh, consecințe uh, asupra poliției Uniunii în ceea ce privește recunoașterea reciprocă și încrederea în sistemele juridice ale statelor membre. În prezent, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și recomandările Comitetului pentru prevenirea torturii sunt, nu sunt aplicate în mod uniform în statele membre, și nivelul uh, suspecțiilor este în continuare, uh, protecției suspecțiilor este în continuare necorespunzător sau insuficient. Și de aceea este atât de importantă această uh, directivă. Și avem nevoie de asemenea și de o cultură juridică și profesională care să faciliteze dreptul la avocat în statele membre. Și practic arată că sunt încă foarte multe de făcut. Um, Așa cum a menționat și, uh, și Comisia, prezenta propunere are ca obiect stabilirea unor standarde comune minime privind drepturile persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, uh, de asemenea și dreptul de a uh, comunica cu o terță persoană, angajator sau rudă. Și vreau să îmi exprim suportul pentru modalitatea în care este prevăzută prevederea Uh, confidențialității relațiilor între persoana suspectă și avocată și acuzatul său în articolul 7 al, uh, al directivei și cred că statele membre trebuie să uh, asigure garantarea confidențialității convorbirilor între persoana suspectată și a tuturor conversațiilor telefonice, a corespondenței și altor forme de comunicare dintre, dintre învinuit suspect și avocat. De asemenea, vreau să salut uh, Uh, dubla reprezentare în cazul mandatului european de arestare, pentru că este un, un instrument deosebit uh, de eficient, însă um, cred că dreptul, uh, acordarea dreptului la avocat atât în statul emitent cât și în statul de executare vor contribui la o bună funcționare a acestui instrument și la eliminarea acelor situații care, deși limitate, totuși tind să afecteze încrederea în, în mandatul european de arestare. Uh, acum vreau să fac uh, câteva mențiuni punctuale și aș dori uh, să aud comentariul Comisiei. Aș aduce în discuție prima dată chestiuni referitoare la scopul directivei, pentru că au fost exprimate îngrijorări că actuala formulare din proiectul de directivă ar putea naște, ar putea duce la situații când organul de cercetare penală să fie nevoit să asigure prezența avocatului Uh, pentru micile infracțiuni, infracțiune de trafic sau o, un, uh, o in, uh, interogare, să zic, a uh, suspectului sau învinuitul pe, la marginea, pe un cost de stradă. Uh, de asemenea, aș vrea să aud precizările Comisiei cu privire la articolul 4, paragraful 4, și anume la dreptul avocatului de a uh, verifica condițiile de detenție. Uh, pentru că, da, într-adevăr, avocatul prestează o profesie liberală și în interesul public, dar trebuie să aibă uh, avocatul, putem să-i dăm avocatului atribuții de control în, uh, în cazul uh, um, verificării condițiilor de detenție. Uh, și de asemenea vreau să mai fac un comentariu referitor la îngrijorarea exprimată de câteva state membre uh, cu privire la uh, greutățile de implementare a directivei și vreau să, să întreb Comisia avem uh, sau cunoaștem și o evaluare, un cost al lipsei avocatului? Și mă refer aici la uh, costuri generate de numărul recursurilor, de condamnările CEDO sau de întârzierile în procedurile judiciare de cooperare. Cam, uh, astea au fost câteva dintre problemele pe care le-aș dori să le ridic la o primă, la o primă discuție nădăjduiesc că voi avea o colaborare foarte bună cu raportorii din umbră, pentru că am uh, lucrat și la, cel, uh, la uh, anterioarele două măsuri din foaia de parcurs și am lucrat foarte bine. Mulțumesc! Thank you. Thank you, Mrs. Antonescu. Mulțumesc, domnule Antonescu. Îi ascultăm pe deputați. Domnule Busutil, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și Comisiei pentru prezentarea foarte clară a acestei propuneri. E foarte greu să nu fii pentru această propunere. Cine poate să se împotrivească dreptul unei persoane suspectate de a avea acces la un avocat? Cred că propunerea aceasta este esențială pentru a asigura un proces echitabil și este esențială dacă vrem să ocrotim principiul prezumției de nevinovăție. Aș vrea așadar să îmi acord uh, sprijinul pentru această propunere. Am două întrebări pe care aș vrea să îi le pun doamnei Lebai și sper că domnia sa va putea și să răspundă. Anumite state membre au reacționat la această propunere spunând că uh, având în vedere că a da acces acuzatului la un avocat ar putea împiedica acuzatul să spună adevărul atunci când răspunde la întrebări și acest lucru ar îngreuna anchetele penale pentru poliție. Aș vrea să știu care este răspunsul comisiei la acest argument, care mi se pare un argument relevant. A doua întrebare se referă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Doamna Lebai a spus că ceea ce facem noi aici este să transpunem în drept anumite decizii care au fost emise de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aș vrea să știu dacă într-adevăr stau, așa stau lucrurile sau mergem mai departe decât uh, s-a mers prin deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului. Mulțumesc, domnule președinte. Membrii acestei comisii știu că nu ezit niciodată să critic comisia. În ceea ce privește această propunere, vă spun cât se poate de clar că va avea nevoie comisia de toată susținerea din partea noastră pentru această directivă. Eu una cred că aici nu este vorba despre finețuri juridice neapărat, ci este vorba mai degrabă despre o chestiune eminamente politică, și anume întrebarea dacă statul de drept se dorește sau nu a fi menținut. Este vorba despre punerea în balanță, în acest context, a drepturilor acuzaților. Și să știți că în anumite state membre acestea aceste întrebări nu-și găsesc un răspuns evident. De ce nu este bine, de exemplu, că cineva nu are acces la un avocat? Dar există și situație, există și situații când acest uh, răspuns este evident, când este evident dăunător pentru suspect sau pentru acuzat că nu are acces la un avocat. Dacă ne uităm la un film american, de exemplu, vedem că în momentul în care cineva este săltat pe stradă, îi se citesc imediat drepturile, are dreptul de a nu spune nimic, are dreptul la un avocat, iar chiar dacă este vorba despre un șef al mafiei, acesta este reprezentat de un avocat încă de la primul interogatoriu și acest lucru nu se întâmplă în multe state membre ale Uniunii Europene. Deci trebuie să îi se comunice ce persoane arestate sau suspectate care sunt drepturile sale. Și acest lucru trebuie să vizeze toate cele 27 de state membre. Trebuie să fie cât se poate de clar pentru toată lumea ce ne dorim, pentru că asistența juridică este până la urmă un drept fundamental care este important pentru a rezista monopolului de forță executivă pe care o are statul până la urmă. Mie mi se pare pur și simplu inacceptabil faptul că mi se pot sustrage drepturile așa și că s-ar putea să nu am acces la un avocat dacă într-adevăr am nevoie. Și aș dori să vă dau doar un exemplu. În Germania a exist, au existat multe cazuri de răpire și abuz sexual de copii. Până când făptuitorul a fost găsit, mulți alții au fost bănuiți au fost suspectați. Și era vorba de cetățeni nevinovați aici. Aș dori să vă întreb pe toți cum v-ați simți dacă ați fi acuzați pe nedrept de asemenea fapte, în contextul în care, de exemplu, nu ați avea acces la un avocat. De aceea, consider că este o directivă extrem de importantă, nu este o directivă în care discutăm doar aspectele juridice ale problemei, ci în special aspectele politice ale problemei și sper că ceea ce se regăsește în directivă va fi pus în aplicare. Nu cred însă că nu poate fi îmbunătățit textul, mai ales dată fiind situația din anumite state membre. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Doamna Ludford. Mulțumesc. După cum s-a spus deja, este o propunere extrem de importantă pentru cineva arestat în străinătate, în alt stat membru, este esențial să beneficieze de consilierea juridică oferită de un avocat. Este un fapt crucial chiar. Deci nu putem decât să salutăm măsura C, pentru că multe state membre acționează sub standardul impus de CEDO în jurisprudența sa. Adesea au loc interogatorii la poliție înainte ca persoana vizată să aibă ocazia să apeleze la un avocat, lucru care este absolut inacceptabil în contextul cooperării judiciare și în contextul existenței unui mandat european de arestare, care ar trebui să-și producă efectele. Deci, după cum spuneam, uh, mai bine mai târziu decât niciodată, prin uh, foaie de parcurs, parcurs uh, ar fi fost ideal dacă aceste drepturi procedurale ar fi fost garantate mai devreme, dar asta este. Îmi place foarte mult propunerea în sensul că acuzatul trebuie să aibă un drept la avocat în statul emitent al mandatului european de arestare, dar nu numai în statul emitent, ci și în statul solicitat. Există atât de multe cazuri de nedreptate, nedreptate cauzată de incertitudinea juridică și putem economisi până la urmă mulți bani făcând ordine în acest sistem. Pentru că am evitat tot felul de proceduri și de perioade de detenție inutile, care costă bani. Există posibilitatea facilitării unor negocieri între statul emitent și statul solicitat, lucru care ar putea eventual chiar să ducă la retragerea mandatului. Deci, trebuie să înțelegem că s-au cheltuit mulți bani publici pe aceste probleme și toate acestea n-ar fi necesare dacă un avocat ar interveni la timp. Este clar că trebuie să lucrăm rapid și să redactăm un raport realist care să reprezinte baza unor negocieri accelerate cu Consiliul în ceea ce privește drepturile procedurale și să nu uităm că trebuie să fim orientați pe rezultat, să obținem rezultatul. Lucru care este destul de problematic actualmente. Eu una sunt dezamăgită de faptul că guvernul meu al Regatului Unit a decis să aștepte finalul negocierilor ca să vadă dacă face apel la opt-in sau nu. Sper că se va implica pentru că sute de cetățeni britanici în fiecare an sunt arestați în alte state membre ale Uniunii Europene și ar putea beneficia de pe urma unor astfel de măsuri. S-a făcut trimitere la documentul produs de acele cinci state membre și trebuie să recunosc cât se poate de sincer, uh, fiind puțin avocatul diavolului și date fiind întrebările care au fost puse, că, de exemplu, este de aflat, și aș dori să o întreb pe doamna Lebai, dacă în propunerea comisiei în comentariul cu privire la articolul 4, care vorbește despre conținutul dreptului acces, de acces la un avocat, se comentează faptul că propunerea include faptul că un avocat trebuie să poată fi accesat pentru orice act de anchetă pentru care un astfel de drept este prevăzut și se face trimitere la o jurisprudență Diana versus Turkey. Am căutat acest caz și să știți că este un caz care are la bază custodia poliției. Reținerea, practic. Toate aceste cazuri se referă la privarea de libertate și la arestarea preventivă, la reținere. Aș dori să știu ce jurisprudență CEDO există cu privire la accesul la un avocat în faza de probatoriu, mai ales în situațiile înainte de arestare. Aș dori să știu câtă substanță are acest element în actuala propunere de directivă. Mă întreb dacă, într-adevăr, un avocat este necesar în momentul în care cineva este oprit pe stradă pentru că a condus în stare de ebrietate, de exemplu, sau în momentul în care se iau amprentele unei persoane și atunci este nevoie de accesul la un avocat. Deci aș dori să știu cu mai multă claritate ce a spus CEDO pe această temă. De asemenea, aș dori să vorbim și despre implicațiile la nivel de costuri. Eu știu că dacă investim în justiție, economisim, de fapt, bani. Dar totuși, am aici niște cifre care nu par să fie corespunzătoare cu ceea ce scrie în evaluarea de impact a comisiei. Văd că domnul președinte se uită deja la mine, înseamnă că mi-a expirat timpul. Și atunci dați-mi voie să vă întreb dacă este, de, este adevărat că accesul telefonic la un avocat este exclus în toate situațiile. Un ultim aspect. Trebuie să se impună și reguli cu privire la admisibilitatea probelor. Întrebarea este dacă noi suntem forul potrivit pentru a introduce astfel de reguli ce țin de admisibilitatea probatorului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Albrecht. Okay. <laughs> I'm sorry, I will start now. Uh, thank you. Uh, Vă mulțumesc că mi-ați oferit cuvântul. Nu sunt doar raportorul din urmă pentru grupul meu, ci sunt și raportorul cu privire la um, opinia comitetului juri. Ieri, la întâlnirea jurii, am uh, avut o primă discuție și am avut întâlniri cu raportorii numere din, acel comite, din acea comisie. Vom, voi încerca să vă prezint opinia noastră cât mai rapidă, în așa fel încât să poată fi luată în considerare de către Comisia Libe. Sper că opinia aceasta va fi inclusă în raport. Voi avea grijă de acest lucru în calitate de raportul din umbră pentru grupul meu. După cum s-a subliniat și de către alte grupuri, este un uh, dosar foarte important. Noi am cerut întotdeauna ca această foaie de parcurs în care apar menționate dreptul la un avocat, uh, standardele minime și așa mai departe, să fie sprijinită de către Parlament. Acest lucru se datorează mai ales faptului că ani în șir au, am, am um, desfășurat uh, măsuri prin care se recunoștea reciproc se recunoșteau reciproc um, măsurile luate. Trebuie așadar să ne apropiem de standarde minime comune. Având în vedere că de la tratatul, de la Lisabona, Parlamentul deține procedura de codecizie în acest sens, cred că trebuie să recunoaștem faptul că există un nivel foarte înalt al acestor standarde minime pentru drepturile persoanelor și nu ne limităm la minimul existent în rândul statelor membre. Iată de ce Comisia s-a angajat să mențină standardul foarte înalt al drepturilor procedurale din Uniunea Europeană și să nu lase ca standardele să scadă în momentul în care se cooperează în materie judiciară. Cred că este o abordare foarte importantă pentru foarte multe state membre. Am impresia că unele dintre aceste state membre vor uh, unele state membre doresc să existe o cooperare mai strânsă în a face în probleme polițienești și de justiție. Cred că atunci când este vorba de mandatul european de mm, anchetare, de Ordinul European de Anchetare, țări precum Belgia și Franța, mă aștept de la ele să înțeleagă faptul că cooperarea mai strânsă se poate realiza doar dacă impunem standarde minime și în uh, procedurile penale. Cred că grupurile din Parlament vor susține acest uh, lucru. Când ne vom pregăti raportul, vom lua în considerare acest aspect. De aceea, eu susțin munca raportorului și voi lucra îndeaproape cu raportorul pentru a sprijini abordarea generală a Comisiei și să rezolvăm întrebările deschise care sunt adresate. Cred că există mijloace prin care pot fi rezolvate aceste probleme. Ca să menționez doar un exemplu, era vorba de situația în care avocatul trebuie să fie prezent la strângerea probelor sau atunci când se iau măsuri uh, de anchetare, în momentul în care cineva este deja suspectat. În acest caz, bineînțeles, pot exista excepții în cazul în care avocatul nu poate ajunge la timp. Bineînțeles, ar trebui să existe principiul că o persoană suspectată într-o procedură penală are întotdeauna dreptul să primească ajutor de la avocatul său, să-l contacteze și persoana respectivă trebuie să știe care sunt drepturile în toate stadiile procedurii penale. Fără să știe drepturile, nimeni nu poate să aibă grijă de ele, iar astfel putem constata faptul că în multe state membre oamenii nu sunt conștienți care le sunt drepturile și astfel nu au oportunitatea de a le utiliza în uh, cadrul procedurilor. Domnul Domnul Kirkop. În calitate de avocat, nu aș putea să mă opun uh, unor astfel de propuneri. Însă, după cum spun mulți vorbitori, sunt de acord cu faptul că trebuie să fim mai clari și trebuie să avem grijă la definițiile noastre. Trebuie să clarificăm în primul rând ce este un avocat. Cum poate și cum poate avea cineva acces la un avocat? Este vorba de acces direct după cum vorbea doamna Ludford, sau este vorba de acces telefonic? În multe jurisdicții, și aici nu este vorba neapărat de Uniunea Europeană, accesul la, prin telefon la un avocat este considerat normal și suficient. Apoi, în 2004, Comisia a înaintat o propunere foarte amplă în care se vorbea despre drepturile acestea. Această propunere nu a fost adoptată de către Consiliu. În ceea ce privește noțiunea de standarde minime, este foarte greu să se ajungă la un numitor comun, având în vedere multitudinea de sisteme legale din Uniunea Europeană. ce înseamnă a fi în contact cu un avocat este important, când și cum. De asemenea, sunt întrebări la care trebuie răspuns. În ce moment însă este privată o persoană de libertate? Când o persoană este oprită pe stradă, este privarea de libertate? O persoană este oare privată de libertate doar atunci când este dusă la o secție sau un loc de reținere? Și acest lucru trebuie clarificat. De asemenea, domnule președinte, resursele adiționale care vor fi necesare în acest sens nu au fost analizate suficient de îndeaproape. Nu am avut o analiză de impact. Nu înțelegem însă cât de, încă, cât de complexă este natura sprijinului juridic. Este minunat să ai un avocat care nu costă nimic, dar este o cu totul altă problemă să existe ajutor juridic care costă. Aș dori clarificări în acest sens. De asemenea, cred că dacă vom continua, și nu doresc să aduc critici, este, bineînțeles, corect ca oamenii să aibă acces la avocați. Bineînțeles, și eu sunt avocat, nu vreau să îmi dăunez propriei profesii dar trebuie să nimerim de data aceasta. Acum șapte ani nu am putut, nu am nimerit. De atunci Domnule președinte, cu anumite condiții eu sunt de acord. Aș dori însă, vă rog, să definim mai clar chestiunile în cauză. Apoi, voi, vom fi mai uh, mulțumiți cu toții. Mulțumesc. Voi lua cuvântul în limba maghiară. Alegătorii mei, acum 10 ani, m-ar fi, s a uitat, s-ar fi uitat ciudat la mine dacă eu una m-aș fi amestecat în această afacere, în protejarea persoanelor acuzate. De ce aș vrea să cer uh, drepturi mai um, mari pentru persoanele acuzate? Sau de ce aș cere să beneficieze de protecție din partea unui avocat într-un stadiu incipient? Ei bine, a trecut ceva timp și între 2002 și 2010 Ungaria a traversat o serie întreagă de etape. În toți acești ani s-au produs uh, multe evenimente nedorite. Anumite persoane s-au trezit că este amenințată, este amenințată uh, viața așa cum o știau și știu acum ce înseamnă să nu beneficiez de garantarea drepturilor tale atunci când particip la o procedură. Aș da un exemplu. În 2006 a avut loc o manifestație antiguvernamentală și oamenii care au ieșit în stradă au fost bătuți și au fost apoi duși la poliție. Tot ei au fost audiați la poliție, au fost interogați, acuzați fiind de tot felul de lucruri. A existat un caz care a fost făcut public. Era vorba despre un student care i-a spus polițistului care îl uh, interoga că avea nevoie de un avocat. Voia să aibă dreptul la apărare și ofițerul de poliție I-a răspuns, ticălosule, îmi cer scuze pentru expresie, dar aici nu suntem în Statele Unite. Nu o să ai dreptul la niciun avocat. Iată ce situații s-au înregistrat și ca atare e clar că e nevoie de garanții procedurale și e nevoie de dreptul la un avocat cât mai curând posibil. Este paradoxal să spui că una sunt drepturile uh, nevinovaților și una drepturilor, uh, drepturile vinovaților. Că nevinovații pot beneficia de drepturi și vinovații nu. Ei bine, în toți acești ani, maghiarii au înțeles ce înseamnă prezumția de nevinovăție înainte să existe o decizie definitivă a tribunalului, se aplică prezumția de nevinovăție și în această etapă atât persoana vinovată cât și cea uh, nevinovată au aceleași drepturi pentru că de fapt nu se poate spune dacă persoana respectivă este vinovată sau nu. Acea persoană deci are dreptul la un avocat. este foarte important pentru că nu se poate spune de la bun început care este situația acestei persoane. Consider că a venit vremea ca un astfel de proiect de text să fie examinat pentru că uh, societatea este matură pentru a-l accepta. Trebuie să se recurgă la un avocat încă dintr-o etapă incipientă. Trebuie să se recurgă la apărarea printr-un avocat, însă există situații de urgență în care dreptul maghiar permite să se renunțe la astfel de drepturi, mai ales dreptul la un avocat. Din experiență spun că autoritatea publică este cea care în astfel de cazuri trebuie să dea dovezi. Autoritatea publică trebuie să explice de ce nu a fost uh, prezent un reprezentant al apărării de la bun început. Sarcina probei revine autorităților publice și autoritățile publice sunt cele care trebuie să explice de ce avocatul nu a putut fi prezent în această fază a procedurii. Al doilea punct pe care aș vrea să-l menționez. În Statele Unite există un drept constituțional de a putea recurge la un avocat de calitate. E foarte importantă această precizare. Cetățeanul are dreptul la un avocat de calitate. O altă chestiune este vorba despre situația în care nu s-au uh, avansat încă actele, capetele de acuzare, însă s-a cerut uh, prezența unui avocat. Exemplul perchezițiilor. În cazul uh, Buda Razi era vorba despre o percheziție care nu a fost uh, unică și iată de ce aceste garanții procedurale sunt foarte importante și sunt perfect de acord cu eforturile pe care le faceți. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să îi mulțumesc, doamnei raportor, pentru faptul că a arătat cât de diferite sunt uh, normele penale în Uniunea Europeană și pentru că a spus că trebuie să fim foarte delicați în felul în care procedăm. Și de aceea aș dori să fac trimitere la articolul 10, alineatul 2, și să spun, să mă întreb dacă în actuala sa versiune el este sau nu util în ceea ce privește ancheta penală, mă întreb dacă ar trebui să lăsăm articolul acesta așa sau dacă nu cumva ar trebui să-l specificăm, să-l facem mai clar, să facem trimitere la anchetă pentru a-l face pur și simplu mai valoros. Un alt punct, foarte pe scurt, din perspectivă germană, din punctul nostru de vedere este de la sine înțeles că suspectul trebuie să poată să-și contacteze avocatul cât mai repede cu putință. Un uh, punct minor, dacă doriți, în textul german se numește Recht of Rechtsbeistand. În engleză e access to a lawyer. Deci e o problemă de traducere până la urmă și de aceea aș dori ca și varianta în limba germană să se modifice în sensul să, și să arate în felul următor, Recht auf Zugang, deci dreptul la acces la avocat. Eu, în esta directiva, eu voi a ser echado por mi grupo de esta directiva que es importante. Mulțumesc pentru explicații. Voi fi raportor, raportare din umbră din partea grupului nostru pentru această directivă care reunește dreptul la un avocat și dreptul de a comunica cu consulatul sau cu membrii familiei. Această chestiune era în suspans de multă lume, de multă vreme. Din fericire, dosarul s-a deblocat, chiar dacă târziu. E adevărat că ar fi trebuit să fie adoptate împreună o serie întreagă de măsuri și iată că ele ajung acum la noi și ne bucurăm de acest lucru. Nu știu la ce se gândește Comisia atunci când face referire la directiva cu privire la persoanele cele mai vulnerabile aș vrea să pun două întrebări. Una v-a fost pusă deja, doamnă, comis, doamnă reprezentanta Comisiei. De unde anume va apărea acest drept? În textul de origine se spune clar că avocatul trebuie prezent în uh, timpul interogatoriului. De la primele declarații se pot însă identifica probe împotriva suspectului și de aceea subiectul trebuie abordat cu atenție. Mă gândesc la prima directivă cu privire la dreptul la traducere și interpretare și atunci am insistat asupra momentului de origine al acestui drept. Fie că e vorba despre dreptul la, de acces la avocat, fie că e vorba despre dreptul la interpretare, trebuie să știm din ce moment uh, devine el aplicabil. Și trebuie să vedem care sunt diferențele între state membre din acest punct de vedere. Trebuie să încercăm să ne apropiem cât mai mult de momentul în care suspectul uh, înțelege că a devenit suspect aș vrea să vorbesc și despre motivele de derogare. Mi se pare că sunt foarte deschise și lasă o marjă de manevră mare în această directivă. De ce e articolul acesta atât de deschis? Cred că ar trebui să lucrăm la acest punct. Doamna Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Lebai pentru prezentarea sintetică și foarte clară. Aș vrea să adaug câteva observații la întrebările și afirmațiile colegilor. Ei au făcut deja multe observații. Textul acesta este a priori tehnic, dar este fundamental, ține de competența comisiei noastre și este un text uh, care se înscrie în demersul de ocrotire a valorilor europene. Dezbaterea din această dupămasă arată că împărtășim cu toții aceste valori și întrebările care vă sunt puse sunt întrebări ce ține de precizare, delimitare, definire, mai degrabă decât uh, de fond. Nu este ușor să ajungi la un echilibru între edificarea unei Europe a justiției și aici trebuie să se poarte discuții între state, pentru că constatăm că pozițiile statelor sunt diferite. Nu este ușor să ajungi la un echilibru, deci între acest aspect și statutul cetățenilor cu toții suntem potențial uh, justițiabili și cu toții suntem potențiale victime. Nu e ușor, deci să ajungi la un echilibru între prezumția de nevinovăție și drepturile fundamentale la apărare, drepturi pe care contribuie să le creeze acest text. Nu este ușor să se ajunge la un echilibru între respectarea dreptului și sancțiunea uh, în cazul încălcării drepturilor și uh, necesitatea de a strânge probe pentru a vedea care este adevărul. Aceste probe trebuie strânse într-un termen foarte scurt pentru a fi eficace. Fără să mă lungesc prea mult și fără să pun întrebări care au fost puse deja, eu una aș solicita precizări în ceea ce privește derogările la, de la dreptul de acces la un avocat. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în ceea ce este asistența juridică. Nu doar costurile acesteia, chiar dacă se pune problema aceasta, cât și, ci și cum anume trebuie organizat acest mecanism în așa fel încât persoanele care nu dispun de resurse materiale, financiare, să poată să beneficieze de aceleași drepturi ca și ceilalți. Cred că dacă dăm un răspuns la această întrebare, textul va fi mai eficace. Ca și colegii, îmi pun de asemenea întrebări în privința propunerii pe care se face de a cere avocaților de a face un fel de anchete în ceea ce privește condițiile de detenție. Sigur că aceste verificări trebuie făcute și țara mea nu se numără printre țările cele mai performante din acest punct de vedere, însă întrebarea este dacă avocații sunt cei care trebuie să facă acest tip de anchetă. Poate că Comisia Europeană îmi poate răspunde la această întrebare. Era și o întrebare pe fond și aș vrea să preiau formularea Sarei Ludford, care vrea să fie avocatul diavolului în ceea ce provește prezența avocatului, o formulare excelentă. Aș vrea să știu și eu dacă ne puteți răspunde la o întrebare și anume Oare prezența avocatului nu încetinește procesul de strângere a probelor? Mulțumesc. E prezent în sală și un reprezentant al președinției poloneze. Poate că vrea să își expune punctul de vedere asupra acestui subiect. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru prezentarea acestei propuneri și pentru că ne-a permis ca președinție să lucrăm în Consiliu pe marginea acestui text extrem de important. Dați-mi voie să vă amintesc că foaia de parcurs a fost un angajament asumat de statele membre. Acest angajament există și statele membre sunt dornice să coopereze pe această temă. S-a subliniat de mulți vorbitori până acum că Aceasta este una dintre garanțiile cele mai importante pentru persoanele suspectate sau acuzate și anume aceea de a avea acces la asistență juridică. Cred că suntem cu toții de acord cu această abordare. Consiliul analizează îndeaproape actualmente această situație. Am, am avut o primă dezbatere la nivel de Consiliul de Ministri și vă pot spune că există un sprijin general cu privire la munca pe marginea acestei măsuri, deși mai sunt multe elemente care mai trebuie să fie clarificate în ceea ce privește propunerea din partea Comisiei. Din perspectiva statelor membre, vă pot spune că în ceea ce privește stabilirea standardelor, este foarte important să reținem o serie de elemente care sunt prezente în jurisprudența CEDO. Este vorba despre o serie de elemente pe care statele membre trebuie să le rețină în momentul în care pun în aplicare legislația. Mă refer la faptul că jurisprudența CEDO întotdeauna subliniază egalitatea de drepturi până la urmă. Pe de o parte, bineînțeles, suspectul și acuzatul trebuie să aibă parte de un proces echitabil, pe de altă parte însă, statul și autoritățile de stat trebuie să aibă posibilitatea să efectueze o anchetă penală eficientă. Aceste două elemente trebuie să fie reținute, pentru că, așa cum s-a spus, această propunere vizează standardele minime în cadrul anchetelor penale. Vis-a-vis -vis de întrebările care au fost uh, puse vă pot spune că trebuie să fie efectuată o analiză specifică, dat fiind impactul practic, practic pe care această măsură o are asupra procedurilor din statele membre. Să nu uităm că procedura penală are ca scop întocmirea justiției în beneficiul justițiabilului. Și, așa cum s-a spus, justiția întârziată, de multe ori, este o justiție refuzată. De aceea trebuie să analizăm cu mare atenție efectele propunerii Comisiei asupra procedurilor penale și de asemenea trebuie să vedem cât costă implementarea și cum trebuie să se producă această implementare. Unele state membre au subliniat acest aspect spunând că trebuie să se facă în spiritul tradițiilor juridice. Dar este un, un lucru greu de acceptat pentru toate statele membre în toată Uniunea Europeană. Totuși, noi depunem toate eforturile pe care le putem depune, efectuăm analiza detaliată a acestei propuneri, încercăm să identificăm soluții, suntem nerăbdători să cooperăm cu dumneavoastră pe acest subiect și sperăm că această cooperare cu, cu Parlamentul și cu, cu Comisia va fi excelentă. To... Mulțumesc, dăm acum cuvântul doamnei Lebai. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prima mea reacție este aceea că sunt extrem de încurajată de sprijinul pe care mi l-ați arătat astăzi, sprijinul pe care l-ați arătat față de această propunere a Comisiei. După cum ați spus chiar dumneavoastră, este o propunere majoră din partea Comisiei și este foarte importantă pentru drepturile procedurale pe care le-am stabilit până acum. Cred că înainte să vin la, să ajung la întrebările dumneavoastră, este cât se poate de important să reținem următorul lucru. Ne aflăm într-o situație diferită față de situația în care eram în anul 2004. De ce? Pentru că între timp am avut uh, cauza Salduz, și cred că există o obligație care incumbă statelor membre și, în general, Uniunii Europene, în sensul de a nu merge mai jos decât standardele impuse de această cauză. Dar dați-mi acum voie să încerc să răspund la întrebările dumneavoastră. Și o să le iau în ordinea în care chiar dumneavoastră ați intervenit. Voi începe cu doamna raportor, doamna Antonescu. V-ați referit la micile infracțiuni și, de fapt, uh, ați făcut referire la articolul 4. Dacă, de exemplu, ești oprit pe marginea drumului, nu se poate să spui, ei bine, nu o să mă supun atâta vreme cât nu am asistența unui avocat. Nu se poate să procedăm așa. Așa cum uh, s-a spus foarte clar în cursul ședinței Consiliului, de exemplu, s-au dat exemplu de, de situații precum prelevarea de amprente sau um, astfel de proceduri. Bineînțeles că în cazul acestora nu intenționăm să obstrucționăm colectarea de probe impunând existența accesului la avocat. Ideea este să găsim un echilibru să găsim un echilibru între protejarea drepturilor tuturor, drepturile persoanelor suspectate și drepturile organelor de anchetă. Trebuie să le dăm și lor dreptul ca uh, ancheta să, să meargă mai departe și să nu încetinească procesul de administrare a justiției. În ceea ce privește implementarea și costurile la care v-ați referit, Dați-mi voie să spun în primul rând că multe state membre au uh, transpus aceste măsuri în legislația națională și vă pot spune că costurile sunt uh, mari. S-a ridicat și problema asistenței juridice pentru membrii Parlamentului. Bine, după cum știți, nu am Uh, făcut o astfel de propunere, dar o vom face mai târziu. Dar ce vreau eu de fapt să spun este că dacă această directivă este implementată înainte ca, înainte ca asistența juridică să fie adoptată în legislația națională a statelor membre, atunci uh, acest lucru va fi de datoria statelor membre. Ajung uh, la, următor, la următorul set de întrebări cele ale domnului Busutil. A spus că nu cumva credeți că acuzatul va fi încurajat să nu spună adevărul într-o astfel de situație și v-ați exprimat îngrijorarea în acest sens. Cred că da, întrebarea există, dar poate fi adresată și altfel. Dacă nu se întâmplă așa, într-o, într-o serie de situații, persoane care sunt perfect inocente ajung să accepte faptul că ar fi comis infracțiunea pur și simplu pentru că se simt pierduți în această procedură alambicată. Deci, dacă în mod uh, temporar o persoană este suspectată, este foarte important ca și drepturile acesteia să fie garantate. Dar acest lucru nu împiedică o persoană să spună adevărul în cadrul procedurii, chiar dacă are acces la un avocat, la un avocat care poate ar consilia-o să spună un lucru sau altul, dar acest lucru nu inhibă în niciun fel desfășurarea anchetei care se poate desfășura în deplină respectarea drepturilor suspectului. Apoi, v-ați întrebat dacă nu cumva mergem dincolo de standardele impuse de CEDO în cauza Salduz. Am două comentarii de făcut. Mai întâi aș spune că, în principal, ce facem noi este pur și simplu să traducem în această procedură esența hotărârii CEDO. Există, bineînțeles, interpretări diferite ale jurisprudenței CEDO și este adevărat că am adoptat în această propunere o interpretare care este favorabilă acuzatului. Nu negăm acest lucru, nu este niciun secret. Și asta pentru că noi credem cu tărie că propunerea noastră nu poate să meargă mai jos decât standardul stabilit de CEDO. Și cred că sunt două puncte aici care ar putea merge mai jos decât standardul impus de CEDO. 1. Dreptul de a comunica, un lucru care nu se regăsește în hotărârea Saldus și care reprezintă un drept fundamental al oamenilor în momentul în care sunt suspectați, dreptul de a comunica familiei, dreptul de a comunica angajatul, angajatorului faptul că sunt persoane suspectate trebuie să aibă posibilitatea să explice de ce s-a întâmplat acest lucru și până una alta acest lucru nu este permis în toate statele membre ale UE. Iar celălalt element pe care îl introducem, și acest lucru a fost uh, menționat și de colega noastră, dreptul la un avocat în cazul unui mandat european de arestare în statul emitent. Din nou, situația aceasta nu există în prezent, deci este vorba de două măsuri care nu sunt incluse în cauza Saldus, care nu rezultă direct din această cauză. Este nevoie de clarificări, într-adevăr, și prin asta răspund la întrebarea domnului Chircă. Întrebarea a fost ce este un avocat până la urmă, care este definiția unui avocat, ce tip de acces trebuie să garantăm. Bineînțeles, acestea sunt întrebări pe care, la care trebuie să găsim un răspuns în momentul în care vorbim despre acces. Ce fel de acces? Un acces personal? Un acces telefonic? Acest lucru va depinde de discuțiile pe care le vom avea în Consiliu până la urmă. Doamna Muvai m-a întrebat ce se întâmplă dacă un drept anume nu este respectat. Statul nu cumva ar trebui să explice de ce nu se aplică un anumit drept? Cred că noi mergem chiar dincolo de acest standard, pentru că dacă vă uitați la articolul 13 din această directivă, o să vedeți că ce spunem noi este că uh, trebuie să, se fi, trebuie să fi fost făcută o declarație în prezența unui avocat, dar uh, o astfel de declarație nu ar avea niciun impact. Și de aceea spunem că o astfel de declarație nu poate fi luată în considerare. În momentul în care faci acest lucru, privezi pe cineva de dreptul la, de acces la un avocat și trebuie să te gândești la circumstanțe, la context. În special uh, la problemele pe care acest lucru le creează în cursul anchetei. Deci cred că în articolul 13 uh, am uh, reușit să rezolvăm această problemă. Domnul Vos s-a referit la articolul 10.2. O să analizăm traducerea, să vedem dacă corespunde sau nu cu cea originală. Și acum uh, ajung la întrebările doamnei Romero. Ați pus două întrebări Prima, când vom avea o propunere pentru persoanele cele mai vulnerabile, vă pot spune, acest lucru se va întâmpla anul viitor. Asta pentru că dorim să ținem cont de aceste categorii de persoane. Este clar că acestea au nevoie de o atenție deosebită și ați spus de asemenea că trebuie să definim momentul în care o persoană devine suspectă. Pentru că propunerea noastră se aplică persoanelor suspectate. Și este clar că în anumite state membre noțiunea de suspect nu există per se. Dar cu toții știm uh, ce înseamnă a fi suspect și există întotdeauna elemente care îți permit să deduci că ești suspect chiar dacă noțiunea respectivă nu există. Deci, într-un uh, în cadrul unei, uh, unei proceduri de anchetă, întrebarea este când o persoană devine o persoană suspectă. Este o întrebare legitimă și va trebui să găsim un răspuns la această întrebare, pentru că este o întrebare pusă de multe state membre. Doamna Grisbeck, o să vă răspund în franceză. Euh, vă posez la question. Puneți întrebarea asistenței juridice. Cred că am răspuns parțial. Vom uh, veni mai târziu cu o propunere în acest domeniu și motivul pentru care nu am făcut-o până acum este că este vorba despre o chestiune mult mai complexă. Sistemele naționale sunt uh, complexe și deci problema e mai dificilă decât uh, aceea a dreptului la un avocat. Vă rog să păstrați tăcerea atât timp cât sunteți în sală, pentru că doamna Lebai încearcă să-și termină prezentarea. Fac un exercițiu pentru a-mi uh, dezvolta corzile vocale, spune doamna Lebai. O treime din uh, cazuri beneficiază de asistența juridică. Trebuie deci să ținem cont de acest lucru și să punem lucrurile în perspectivă. Va trebui să ținem cont de acest element într-un stadiu ulterior. Vorbiți de asemenea despre ancheta pe locul de detenție. Poate că cuvântul anchetă nu este cel mai potrivit. Avocatul trebuie să se asigure că condițiile de detenție nu sunt de așa natură încât să prejudicieze drepturile legitime ale clientului său. Cred că am acoperit majoritatea întrebărilor. Înțeleg că doamna Antonescu, în calitate de raportoare, dorește să mai facă observație. Dați-mi voie să vă rog să nu vorbiți prea mult, pentru că votul era prevăzut la ora 4 și un sfert și mulți deputați sunt în sală pentru vot. Trebuie să avem în vedere acest lucru și cred că deja am întârziat. Deci uh, o vom ruga pe doamna Lebai să ne permită să votăm, după care să dezbatem punctele următoare. Doamna Antonescu. Părinte, o să fiu foarte subcintă. Vreau să fac anumite precizări cu privire la discuția pe care am avut-o astăzi, dar mă voi limita uh, în a spune că este evident prin, uh, dator, având în vedere contribuțiile pe care le-am auzit din partea colegilor și prezentarea doamnei Lubai, că avem uh, o activitate, trebuie să desfășurăm o activitate foarte susținută, o muncă foarte susținută la acest raport uh, și nu cred că trebuie să ne grăbim. În privința calendarului, uh, eu voi încerca să prezint un proiect de raport înaintea Crăciunului. Sigur, sunt deschisă la, la sugestii din partea colegilor, dar acesta este calendarul pe care l-am în vedere. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că nu ați vorbit prea mult. Vom uh, avea o a doua discuție cu doamna Lăvai și vă rog să faceți în așa fel încât intervențiile să fie scurte. Pentru că au fost câteva discursuri lungi și nu putem să avem discuții lungi în ceea ce privește următorul punct. Este bine ca deputații să poată vota, dacă au venit aici pentru vot, după care vom continua dezbaterile și vom încerca să fim cât mai rapizi. Avem proiectul de aviz. Vă rog. anunț votul. Avem aici proiectul de aviz care a fost redactat de domnul Alvaro cu privire la rețeaua europeană și agenția ENISA. Doamna Head, uh, cu o intervenție legată de regulament. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că nu sunt singura care nu beneficiază de interpretare astăzi, însă nu este prima dată când un deputat suedez nu are interpretare și eu sunt membru cu drepturi de pline în această comisie și având în vedere că ne uh, preocupă subiecte importante, cred că este important să beneficiem de interpretare. Nu e prima oară când deputații suedezi nu beneficiază de interpretare și suntem trei sau patru deputați în sală astăzi. Vă mulțumim și sper că veți înțelege situația. Singura sală disponibilă era această sală, o sală care dispune de 12 cabine, deci nu am putut să asigurăm interpretarea în toate limbile. Vă mulțumim pentru înțelegere, luăm notă de observația dumneavoastră și continuăm. Domnule Alvaro, aveți cuvântul. Thank you. Thank you very much, Chair. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Având în vedere constrângerile de timp, voi, fi foarte, voi vorbi pe scurt. Acum nu s-a mai luat curentul, așa că voi continua. Aș dori să menționez un lucru. Știm că există rezerve Cu privire la amendamentul 18, în acesta se vorbește despre care sunt cererile de la sediul mm, Carlos Coelho a vorbit despre sediul care se, sediile care se vor mm, înființarea la Tallinn și la Strasburg. O prima prioritate este aceea de a determina unde se află sediul unei agenții. În această dimineață am discutat și cu subsecretarul președinției poloneze, care a confirmat că se va ajunge la o înțelegere De asemenea, cred că ar trebui să avem grijă care sunt mm, criteriile pentru stabilirea unei, unui sediu, locația să fie centrală, să existe o singură clădire dedicată în întregimea agenției și apoi să se împlinească cele mai înalte standarde ale integrității datelor și ale integrității fizice a sediului. Apoi, soluția să fie cât mai eficientă din punct de vedere al costurilor. Nu s-a vorbit însă nicăieri în amendament despre locația sediului. Cred că este rezonabil să impunem um, cerințe care să poată fi îndeplinite. Altfel, în negocierile viitoare vom fi slăbiți. Indiferent de agențiile despre care vom mai discuta. De aceea aș dori să le readuc aminte colegilor că au votat în favoare, iar Comisia pentru Gestiunea IT, care a fost um, adoptată atunci, este pregătită să intre în funcțiune. Apoi aș mai dori să spun faptul că Cooperarea la întâlnirile anterioare a fost foarte bună și am constatat acest lucru și pe lista de vot. Cred că toată lumea se poate considera reprezentată în acest raport. Domnul președinte, avem... Domnule Busutil, doriți să spuneți ceva? Domnul Busutil, Oare îmi veți da voia, voie să răspund raportului? Dacă nu, putem continua cu votul. Două grupuri politice ar putea să schimbe votul. Respectând prerogativele Parlamentului, având în vedere legă... alegerea sediului, PPE-ul consideră că condițiile menționate de domnul Alvaro sunt prea specifice și exclud situația agenției concrete cu care ne ocupăm acum. Nu ar trebui să excludem posibilele locații care s-au menționat deja. Ar fi un precedent foarte periculos. Domnul președinte, domnule Alvaro, trebuie să reacționați foarte rapid. Domnul Alvaro, îmi pare foarte rău, nu aș dori să declanșez un uh, dialog. Aș dori doar să-i aduc aminte domnului Busutil că mm, cuvintele alese sunt identice cu cele care au fost adoptate împreună cu Comitetul IT. Domnul președinte, am înțeles că nu se va schimba niciun vot, așa că vom continua cu votul. Începem. Those in favor. Amendamentul de compromis 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 6 pentru. Compromisul 2, îmi cer scuze, nu l-am văzut, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte a amendamentului 37, pentru că este un vot pe părți. Prima parte a căzut. A doua parte, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a adoptat. Nimeni nu vrea verificare. S-a adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18, vot, vot pe părți. Primul, paragraf pentru, împotrivă, se, adop, se respinge. A doua parte, împotrivă, abțineri, se respinge. Patruzeci patru. Se respinge. Pentru că 18 nu s-a adoptat. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum vot uh, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Există un vot în plus din partea PPE-ului. Niciodată nu aveți uh, oameni în plus, domnule de camp? Niciodată nu aveți voturi în plus? 48 la 1 se adoptă. Mulțumim domnului Alvaro. Acum, vă aș ruga să mențineți liniștea pentru a putea avansa. Îi mulțumim doamnei Lăbai pentru răbdare purtăm o dezbatere comună cu privire la pachetul cu privire la victime. Și insist încă o dată să mențineți liniștea. Hi. How are you? Very good. Okay. See you. <laughs> Newcomer.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 Repet, mulțumesc, doamnele Bai, pentru răbdare, pentru înțelegerea pe care o arătați față de situație. Așa se întâmplă de obicei cu Comisia Libe. Întotdeauna are probleme la uh, timp. Încercăm să recuperăm timpul. Vă rog ca în această dezbatere comună asupra celor două componente din pachetul pentru victime, acele persoane care doresc să vorbească să nu uite de faptul că vor avea două minute la dispoziție. Am avut la dispoziție un anumit timp pentru prima parte a discuției, dar bineînțeles am trecut pe cea, peste acest timp din cauza gestiunii proaste timpului. Vom începe cu doamna Lebai. Aceasta ne va prezenta în mod comun normele minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității. Acesta este punctul 4 și apoi punctul 5, recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă. Domnule Baia, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că se cuvine ca după ce am discutat despre drepturile suspecților să ne concentrăm atenția acum asupra drepturilor victimelor. Sunt uh, două aspecte complementare în abordarea noastră. Să vorbim așa așadar despre victime. Propunerea Comisiei cuprinde două elemente într-un singur pachet. Pe de-o parte, normele minime privind victimele, voi reveni asupra acestui aspect, iar pe de altă parte, um, ordinul european de um, în ceea ce privește drepturile minime pentru victime, victimele se așteaptă să fie tratate cu respect și cu demnitate. Aceste lucruri stau în centrul legislației noastre. Pe lângă acest lucru, există și traininguri cu privire la felul în care victima va fi tratată în diversele state membre. Primul lucru pe care l-am făcut a fost acela de a lărgi noțiunea de victimă. Aici intră și membrii familiei acum. Ne-am dat seama, bineînțeles, că în momentul în care victima suferă atunci și familia suferă. Familia este cea care are grijă de victimă și de aceea are nevoie de ajutor în cadrul procedurilor judiciare. Și familia poate fi intimidată după victimizare. Am extins așadar noțiunea de victimă să includă și familia. Familia va avea de asemenea așadar drepturi în calitate de victimă. Familiile care au supraviețuit anumitor victime vor um, primi sprijin și vor fi apărate în mod corespunzător. În ceea ce privește tratamentul victimelor, există un element extrem de important și anume organizațiile care sprijină victimele. Situația în diversele state membre în acest sens este extrem de diferită. Am dorit ca organizațiile pentru sprijinirea victimelor și ajutorul profesionist să fie dezvoltate. Apoi, Victimele, când sunt întrebate, spun de cel mai multe ori că, în primul rând, nu sunt sigure care le sunt drepturile, ce pot face și ce nu pot face. Ceea ce pro- propunem noi este să oferim informații cu privire la drepturi victimelor. De asemenea, dorim să ne asigurăm că informația oferită victimelor să fie oferite într-o manieră inteligibilă pentru aceasta. Și aici uh, includem, bineînțeles, uh, serviciile de traducere și interpretare. Dorim de asemenea să ne ocupăm de victimele cele mai vulnerabile, de exemplu, victimele care suferă de dizabilități. Mai propunem ca în cadrul procedurilor victimele să dispună de mm, protecție corespunzătoare. Revenim așadar la mm, categoria de victime vulnerabile în mod special. Nu dorim ca aceste persoane să sufere în plus. Am descris mm, caracteristicile personale ale victimelor mai vulnerabile. Aici au survenit um, chestiuni legate de sex, de orientare sexuală sau de relație cu acuzatul sau cu persoana suspectată. Bineînțeles, victim, victimele ar mai putea fi vulnerabile și în funcție de tipul de probleme cu care se confruntă și aici survine ideea de mm, violență domestică și se ajunge chiar și până la crima organizată. Dorim așadar să luăm în considerare toate aceste aspecte. De aceea le cerem statelor membre să evalueze nivelul de vulnerabilitate al victimelor. să ia în considerare Uh, vulnerabilitatea, cât și posibilitatea intimidării, victimizării secundare, cum poate fi cazul în uh, situația violenței domestice. Ceea ce ne-am dat uh, seama, seama este că toate aceste lucruri vor cere mult timp. În cadrul întregului uh, proces, victima trebuie să dispună de apărare, de protecție. Această protecție ar putea fi pierdută dacă victima decide să meargă în alt stat membru. De aceea dorim să instituim Ordinul de Protecție European în uh, materie civilă. Acesta ar fi complementar regulamentului cu privire la mm, EPO în mm, materie penală, despre care ați auzit mult în ultima vreme. În mare, cam acestea sunt propunerile noastre. Directiva mai asigură de asemenea măsuri de intimitate care vor fi puse la dispoziția judecătorului. Astfel se va asigura atingerea unui echilibru corect între drepturile victimei și drepturile suspectului. Practic, dorim să ne asigurăm că toate drepturile sunt respectate. Iată așadar în linii mari propunerea. Aștept să discutăm pe marginea acestea. Domnul președinte, vă mulțumesc, doamnă Lebai, vă mulțumesc pentru faptul că ați vorbit pe scurt. Apoi dăm cuvântul celor două raportoare. Mai întâi doamna Riberes, Jimenez Beseril și apoi doamna Romer, Romero Lopez. Nu uitați că este vorba de două minute. Doamna Jimenez Beseril. În primul rând, aș dori să spun că aș dori să vorbesc pe scurt, deoarece dezbaterea anterioară a fost foarte lungă și acum nu mai am timp. 65 de milioane de victime în Europa merită toate să nu vorbesc totuși chiar așa de pe scurt. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Lebai, care a început prin a vorbi despre demnitate. Acest lucru înseamnă că ați înțeles care este problema victimelor. Aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru această directivă care a fost înaintată. Se instituie măsuri pentru protejarea victimelor unor delicte aveam cu adevărat nevoie de o astfel de directivă în Europa. Este un uh, instrument care va fi foarte util. Și acest instrument mai arată și faptul că Uniunea Europeană este prezentă și își ajută cetățenii. Aceste directivă le va permite cetățenilor să aibă o idee mult mai bună cu privire la prioritățile noastre. Această directivă a fost înaintată după după instituirea Ordinului de Protecție European. Acesta oferă o soluție victimelor. Comisia a votat cu privire la măsuri orizontale pentru a garanta tratament nediscriminatoriu față de victime. Recunoașterea reciprocă este elementul care pune în mișcare um, discuțiile în acest sens. Există mai multe tipuri de victime în funcție de delict și în funcție de circumstanțele specifice ale fiecăruia este nevoie de o protecție diferită. Se vorbește, de exemplu, despre victime ale terorismului. Este vorba de persoanele vulnerabile, este vorba despre minori, despre persoanele cu dizabilități, este vorba de victimele atentatelor sexuale. Se vorbește despre cinci niveluri de protecție cu mai multe instrumente legislative corespunzătoare. Trebuie protejate persoanele și trebuie prevăzută o compensare. Există încă probleme în ceea ce privește victimele violențelor. Nu avem o viziune clară asupra situației atunci când se vorbește despre violență sexuală, de exemplu. Nu avem statistici. Avem nevoie de baze de date mai bune pentru a ști cum să acționăm. Am câteva întrebări la adresa Comisiei cu privire la această directivă. Vulnerabilitățile. Este un element cheie din propunere. Ați vorbit despre victime ale traficului de persoane. Ați vorbit despre persoanele cu dizabilități, care sunt persoane vulnerabile. Doamnele Bai, victimele celorlalte tipuri de delicte și victimele de un orice alt tip pot fi și ele considerate vulnerabile? de ce, nu, de ce s-au prevăzut doar câteva categorii? O a doua întrebare. În comunicare, primele persoane vulnerabile numite sunt victimele terorismului, iar în expunerea de motive se vorbește și la articolul 18. Uh, în articolul 18 actual, însă, nu se află nici un cuvânt despre victimele terorismului. De ce? Prin decizia cadru care vizează statutul victimelor din 2001, se definit noțiunea de victimă. Există mai multe dispoziții, prevederi care um, vizează persoanele vulnerabile. Trebuie sprijinite victimele luând în considerare nevoile individuale ale fiecăreia. Victimele pot avea nevoi care depind în funcție de tipul delictului. În plus, în Uniunea Europeană există probleme de ordin financiar. Fiecare stat membru trebuie să dirigeze fondurile acolo unde sunt cele mai mari probleme. cu această directivă vor exista probleme în Consiliu. Consiliul va fi reticent, cu siguranță. Sau credeți că, la urma urmei, victima va putea fi protejată pe viitor, dacă este protejată. Cred că ar trebui să continuăm discuțiile în acest sens. Mulțumesc, doamnă Lebai, pentru explicațiile dumneavoastră. Chiar dacă, cu siguranță, va trebui să continuăm să discutăm această directivă și regulamentul privind ordinul de protecție civilă. Practic, Comisia Juridică va, se va ocupa de această problemă. Regulamentul se va aplica cât de curând. Prima mea întrebare este următoarea. Aveți o listă a țărilor care vor fi afectate de acest regulament? Directiva vorbește despre sectorul penal și va fi nevoie de timp pentru ca aceasta să fie transpusă în statele membre. Statele membre pot să transpună acest lucru în, le- în uh, legislația lor. Va fi vorba despre un proces de evaluare. Pe măsură ce avansează discuțiile, noi vom avea o idee mai bună asupra poziției noastre. Vă mulțumesc, doamnă Romero. Nu uitați, aveți două minute la timp. În primul rând, doamna Bauer. Mulțumesc. Cine va suporta costul traducerii? Care este partea care va suporta costurile pentru traducere? se va face o standardizare. Deci, va trebui tradusă decizia de protecție europeană sau nu trebuie tradusă și dacă e tradusă, cine suportă traducerea? În ceea ce privește asistența juridică și oare nu am fi putut să Uh, beneficiem de o mai mare precizie în formulare, pentru că situația victimei poate fi foarte diferită în funcție de țara în care se găsește. M-am referit la articolul 16. Aș dori să fac o observație. Vorbim despre justiție în cazul și de, de dreptate în cazul victimelor, dar trebuie să reținem care este procedura. În procesul penal se constată două lucruri. În primul rând, dacă a avut loc sau nu o infracțiune, pentru că poate fi și mimată o infracțiune, și în al doilea rând, cine este făptuitorul și cine este victima. Pentru făptuitor avem două noțiuni, suspect și acuzat în vreme ce pentru victimă nu există decât o singură noțiune, lucru care îngreunează dezbatere. Pentru victimă este ca, important ca ele să aibă un rol activ în cazul procedurilor, să înțeleagă ce se întâmplă și să primească informațiile necesare cu privire la stadiul procedurilor și cu privire la rezultatele procedurilor. Deci trebuie să știu ca victimă care sunt pașii pe care pot să-i fac și care sunt pașii pe care trebuie să-i fac. Cred că există și în această directivă, ca și până acum, o breșe. Oricât de dificil ar fi procesul penal pentru victimă, multe victime să știți că se plâng mult mai mult de faptul că ulterior, odată ce făptuitorul a fost condamnat, se plâng de faptul că nu au niciun fel de sprijin într-un eventual proces civil ulterior. Și cred că aici statele membre pot să mai facă multe pentru a îmbunătăți această directivă extrem de importantă. Sì, Presidente, io la ringrazio, però mi vorrei... Mulțumesc. Am vorbit o oră și jumătate despre subiectul precedent. De fiecare dată când vorbim despre protecția victimelor, am impresia că nu acordăm subiectului importanța cuvenită. Dăm impresia că e vorba despre ceva auxiliar. Președintele, e adevărat că s-a ajuns la această situație, însă doamna Lebai trebuie să plece. Ar fi vrut să rămână mai mult. Eu spun că a durat o oră și jumătate, două persoane vorbesc în același timp, nu se poate traduce. Nu e vorba de importanța acordată subiectului. Ambele chestiuni sunt foarte importante, spune domnul președinte. Vă rog să utilizați cele două minute de care dispuneți voiam să fac doar o observație. Sunt persoane care au vorbit peste 10 minute ceva mai devreme și nu erau raportori. Doamna Lebai, raportul meu asupra criminalității organizate a fost adoptat în unanimitate în Comisia Libe și în acest raport ceream să se adopte o legislație care să prevadă mărturia familiilor și care să prevadă că toate victimele sunt ascultate. Trebuie să fie protejați și martorii. Credeți că se va putea face acest lucru? Poate uh, cu condiția de a merge mai departe cu acest text. Domnul Kirchhope. Văd că președintele devine destul de strict cu toată lumea. Aș vrea să spun că este o chestiune importantă. Trebuie să avem standarde înalte de protejare a victimelor. Mă bucur că Marea Britanie are uh, o experiență bună în acest domeniu, însă e clar că trebuie să facem mai multe. Nu vreau să asist la standardizarea drepturilor, însă vreau ca victimele să fie și ele protejate. Cred că nu putem să trecem peste sistemul judiciar național care acordă protecție, dar trebuie ca în calitate de comisie și în calitate de parlament să vedem care este situația pe plan național. În ceea ce privește costul acestor propuneri, trebuie să ne asigurăm că amendamentele adoptate nu costă prea mult, pentru că nu vrem să pierdem doar din cauza costurilor. Și, în sfârșit, domnule președinte, această directivă acoperă cetățenii europeni doar în statele membre sau peste tot. Un cetățean european aflat în Statele Unite sau un cetățean american în Europa ar fi protejat de acest text? Aș vrea să obțin această clarificare. Mulțumesc. Doamna Angelili. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă, pentru că nu avem deloc uh, timp uh, pentru a discuta despre această chestiune importantă. Aș vrea să abordez un subiect precis care o îl interesează, o interesează uh, mult pe doamna Reding. Este vorba despre problema minorilor. în cadrul procesului penal e nevoie de o garanție pentru a proteja datele personale. E nevoie de garanții pentru diferitele interogatorii și de și e, e nevoie de garanție în ceea ce privește prelungirea pro, uh, procedurilor, pentru că minorii riscă să fie victime de două ori odată victime ale unei infracțiuni și a doua oară victime ale unui sistem penal sau victime ale unui sistem penal care are un efect negativ asupra minorilor. Domnul Croceta are cuvântul două minute. Bine, voi încerca să mă încadrez în timp, spune domnul Croceta. Aș fi avut nevoie de mai mult timp, dar în sfârșit. Înțeleg ceea ce le spuse de doamna Alfano atunci când vorbește despre victimele justiției în general, despre victimele terorismului și așa mai departe. Aș vrea să fac însă două observații. Câteodată, victimele mor. Nu sunt întotdeauna prezente la proces. Și atunci se pune problema familiilor victimelor. Să ne gândim la toți magistrații care au fost uh, omorâți. Să ne gândim la polițiști. Să ne gândim și la uh, femeile implicate în politică care duceau o luptă uh, Uh, de ordin etic. Deci nu putem spune că pe de o parte avem victime și pe de altă parte avem agresori. Adesea trebuie să ne gândim și la toate persoanele aflate în jurul acestor persoane. Și când vorbim despre terorism, nu ne referim doar la amenințarea externă, în sistemul european, adesea, nu se ține cont de evoluțiile intervenite în ceea ce privește criminalitatea organizată. Aceste fenomene sunt din ce în ce mai îngrijorătoare în anumite țări. În orașul meu, în uh, trei ani, s-au înregistrat peste, peste 100 de victime ale mafiei. Dacă asta s-ar fi petrecut în Suedia sau în Marea Britanie, toată lumea ar fi vorbit despre asta pe plan internațional. Au murit uh, și femei casnice. Cumpăraseră, s-au dus să cumpere fructe și au fost atacate de mafie. Ar trebui, deci, să dispunem de un alt cadru. Să nu uităm că nu discutăm uh, patru țări, ci 27 de țări. Există țări în care criminalitatea organizată este o adevărată problemă, problema depozițiilor, a mărturiilor este o adevărată problemă și trebuie să avem în vedere o sprijinire, un sprijin economic pentru familiile victimelor și trebuie să avem în vedere și libera circulație. Ar trebui să ne ocupăm de Statele Unite, însă haideți să ne ocupăm mai întâi de cele 27 de state membre. și să ne gândim și la persoanele care au denunțat uh, victime. Mulțumesc foarte mult. S-au spus multe lucruri corecte, nu vreau să repet ceea ce s-a spus, pentru că eu nu fac decât să îl înlocuiesc pe raportorul nostru din urmă, Argentinii. Aș dori să pun uh, două întrebări. Mai întâi cu privire la definiția statutului de victimă, pentru că aici aveți o abordare mai generoasă care include pe membrii familiei. Întrebarea este, ar fi posibil sau ar avea un sens să acordăm și reprezentanților juridici ai victimelor posibilitatea să facă parte din această definiție? Sau unor entități care se angajează pentru apărarea victimei și care reprezintă victima în cadrul procedurilor penale sau administrative? Asta este una dintre întrebări. A doua se referă la statutul juridic al victimelor. Cred că noi, ca verzi, Ehm, sunt de părere că statutul juridic nu ar trebui să joace vreun rol în ce privește stat, statutul victimelor. Și de aceea ar fi bine să reducem condițiile în funcție de care se poate beneficia de acest pachet pentru victime. De exemplu, un permis de ședere care are o durată de un an ar putea să fie un astfel de element. Nu știu dacă are vreun sens ce spun eu, deci nu știu în ce măsură gândiți la fel ca mine, dar aș mai spune un lucru în ce privește discriminarea, de exemplu. crime care au la bază violența, violen, o violență motivată rasial de exemplu, ar fi posibil într-o astfel de situație ca reprezentanții juridici să reprezinte victimele și să dispună cu privire la aceste proceduri? Domnule Fos, mulțumesc. Salut această abordare unitară în toată Europa. Este o abordare care sprijină victimele și ați vorbit despre asociațiile de victime pe care le-ați lăudat și uh, consider că experiența acestora ar trebui să fie fructificată în considerentul 25 uh, și ar trebui să fie reținută și asistența benevolă, de exemplu. Este vorba și despre întărirea drepturilor victimelor infracțiunilor, iar uh, probabil că procedura penală nu este un loc bun pentru a introduce astfel de măsuri. Poate că ar trebui mai bine să facem în dreptul civil sau în dreptul social, pentru că dacă nu, nu mai există un echilibru între apărare și acuzare. Pentru că în, în momentul în care sprijini o poziție, afectezi cealaltă poziție și acest lucru nu duce neapărat la aflarea adevărului. Termenul victimă în acest context penal poate să ducă la tot felul de interpretări diferite și de aceea aș dori să revizuiți articolele 20 până la 22 și să le vedeți cu ochii critici. Un al treilea punct, punct aș dori să pledez pentru o completare la articolul 12, un lucru care ar putea fi relevant din perspectiva costurilor. Articolul 18, nevoia de apărare a victimei. Aceste, această nevoie trebuie să fie evaluată, bineînțeles, dar asta înseamnă că victima trebuie să treacă din nou prin acest proces dificil de a se confrunta cu întâmplările prin care a trecut, deci poate că ar trebui să modificăm puțin aceste măsuri. Și foarte pe scurt, articolul 23, aici cred că termenul presă ar trebui să fie înlocuit de termenul medii. Mulțumesc. Madame Grisbeck. Doamna Grisbeck. Merci beaucoup, merci Madame Lebai. Mulțumesc uh, doamnei Lebai pentru prezentarea sa. Voi uh, vorbi pe scurt, deoarece s-au spus deja foarte multe lucruri. Este vorba despre un text foarte important, iar interpretarea termenului de victimă în sensul larg al cuvântului este ceva la care ar trebui să se mai lucreze, dar în principiu este de bun augur. În programul Stockholm, Uniunea Europeană a pus în uh, a subliniat importanța protejării victimelor. sau uh, organizat dezbateri cu privire la Ordinul European de Protecție. Există, bineînțeles, diferențe între domeniul civil și domeniul penal. Probabil, um, dumneavoastră însă ați, ați subliniat faptul că este o necesitate pentru victime să se mm, lărgească definiția. Am două tipuri de observații. Pe de o parte, este vorba de stabilitatea regimului juridic. Practic, este vorba despre claritate sau despre ușurința accesului la acest text. Cum să se formuleze um, textul în așa fel încât să Cum textul acesta trebuie să fie orizontal, aș vrea să confirm cele spuse de colegii mei și să spun că ar trebui să forțăm sistemul și să integrăm victimele criminalității organizate, precum și victimele criminalității legate de terorism. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Κύριε Πρόεδρε, ήδη τόσον η κυρία Λεπάιλ. Mulțumesc. În această comisie, săptămâna trecută, precum și în comisia FEM, am votat Ordinul European de Protecție E vorba despre protecția de care beneficiază uh, cei care fac uh, obiectul unui uh, mandat european de arestare. Aș vrea să salut propunerea Comisiei, pentru că această propunere are o abordare largă în ceea ce privește protejarea victimelor și a drepturilor lor. Mă bucur că are în vedere indivizii, persoanele respective și anturajul lor. Cred că aceasta este abordarea potrivită. Să avem o abordare globală și să ținem cont de semnificația acestei directive. E nevoie de asemenea de prevederi care să acorde servicii de sprijin, de exemplu cămine pentru aceste victime. Doamna Morvai are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc încă o dată limba maghiară. Protecția victimelor impune anumite misiuni statelor și cetățenilor. Statul trebuie să împiedice criminalitatea. Cetățenii trebuie să poată beneficia de o activitate de prevenție exercitată de stat și care să fie eficace pentru a se evita criminalitatea. Al doilea rând, statul trebuie să fie activ. Trebuie să lupte activ împotriva criminalității. Și din momentul în care un cetățean cade victimă criminalității, trebuie să beneficieze de ajutorul statului. Statul trebuie să identifice vinovatul și să îl uh, rețină. Apoi, prevenția juridică. Cetățenii trebuie să aibă dreptul la o indemnizație. Și chiar dacă statul s-a făcut uh, vinovat de ceva, Dacă statul s-a făcut vinovat de ceva, statul este cel care trebuie să acorde indemnizații victimelor. În Ungaria, guvernul socialist s-a făcut vinovat de anumite acțiuni, în astfel de cazuri, statul trebuie să indemnizeze victime. Statul nu a reușit să elucideze anumite infracțiuni și de aceea el este cel care trebuie să acorde indemnizații. În Ungaria aceste fenomene sunt cotidiene pentru că statul nu preîntâmpină și nu elucidează infracțiunile. Mulțumesc. Domnul Indveld, foarte pe scurt. Îmi place această propunere. În Olanda, în urmă cu câțiva ani, partidul meu a introdus o lege similară și aș dori să fac o remarcă de natură filozofică, relând cele spuse doamna Zipel. Până la urmă, cea mai bună cale de a ajuta victimele este prin a pune pe picioare un sistem judiciar care să funcționeze. Nu trebuie să încercăm să compensăm pentru sistemele noastre judiciare care poate nu funcționează suficient de bine, acordând drepturi victimele, victimelor, ci pur și simplu trebuie să garantăm actul de justiție în beneficiul victimelor, după care trebuie să discutăm despre compensații, nu înainte. Goes back. Da. Acum cuvântul la are din nou doamna Lebai și mulțumim din nou pentru că ne-a acordat încă o oră din timpul domniei sale, dar poate că președinția în exercițiu dorește să contribuie foarte succint. Vă rog să vă limitați la timpul pe care l-au avut și membrii Parlamentului. Um, onor... Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului, Vă mulțumesc că mi-ați acordat aceste două minute în ciuda programului foarte strict. Protecția victimelor este o prioritate pentru președinția noastră. În conformitate cu acordul pe care l-am obținut în timpul uh, întâlnirii informale a ministrilor de justiție, noi ne-am concentrat până la urmă, până acum pe o directivă europeană de protecție în materie penală. Datorită cooperării între Consiliu, Parlament și Comisie, iată, am ajuns la un acord politic, un compromis politic, dacă vreți, pe acest dosar cât se poate de important. Sprijinul care vine din partea Parlamentului European și cooperarea extraordinară în timpul trialogului au fost cruciale pentru președinția poloneză pentru a duce la bun sfârșit această misiune extrem de dificilă. În ceea ce privește propunerea pentru o directivă care să pună bazele standardelor minime cu privire la drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, aș dori să vă informez că în lucrările pregătitoare s-au finalizat evaluările preliminare ale propunerii. Pe cale de consecință, președinția chiar acum de curând, chiar acum, cât de curând, va prezenta un uh, proiect revizuit al acestei propuneri pentru ca deliberările în Consiliu să poată continua. Sperăm de asemenea să putem discuta o serie de elemente cheie în viitorul Consiliu de Justiție în octombrie. Sperăm că aceste discuții vor stabili, vor trasa niște linii directoare care să ușureze uh, eforturile Consiliului și ținându-se cont de decizia comună și de abordarea comună. Vă mulțumim așadar încă o dată, suntem gata să cooperăm și sperăm să continue această cooperare fructoasă cu Parlamentul European pe acest pachet. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim Consiliului! Este o anchetă. Îmi pare rău, doamna Borselino, nu știam că și dumneavoastră doriți să interveniți. Doamn, domnule președinte, foarte pe scurt. Sunt de acord din tot sufletul cu ceea ce au spus colegii mei în cursul acestei dezbateri. Aș dori însă să fac o remarcă. S-a pus accentul pe definiția infracțiunii, fără să se acorde suficientă atenție victimelor. Noi trebuie să fim foarte apropiați de victimă în această propunere. Trebuie să existe o listă detaliată a infracțiunilor, dar dacă există această listă exhaustivă, atunci nu facem decât să acordăm mai puțină atenție statutului victimelor, pentru că victimele se confruntă cu o serie întreagă de riscuri în cursul procedurilor. Ce încerc eu de fapt să spun? Este că trebuie să fim la fel de atenți cu privire la statutul victimelor. Mulțumesc. Voi încerca să răspund la toate aceste întrebări. Dezbaterea a fost foarte vie. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul de care ați dat dovadă. Suntem cu toții de acord că este o propunere importantă Într-adevăr, trebuie să oferim toată atenția noastră victimelor. Sper să avem ocazia să discutăm această problematică în detaliu ulterior. Bineînțeles că la baza tuturor lucrurilor stau sistemele judiciare funcționale. Este nevoie de acestea și trebuie să acordăm o atenție specială victimelor, așa cum s-a spus. Multe întrebări frizează chestiunea costurilor și întrebarea cine va achita aceste costuri. Aș dori să vă ofer câteva cifre pentru a înțelege care sunt beneficiile în momentul în care victimele sunt bine tratate. Am analizat cazurile de violență domestică și vă pot spune că costurile pentru statele membre sunt între 10 și 20 de miliarde de euro pe an pentru astfel de cazuri. Bineînțeles, din studiu rezultă că asistența victimelor va rambursa societății aproximativ 100 de milioane de euro, lucru care reprezintă economii din costurile totale. Bineînțeles că nu reprezintă atât de mult în comparație cu costurile totale, dar oricum este o contribuție în sensul reducerii costurilor totale. Deci, bineînțeles, va costa ceva să oferim această atenție suplimentară victimelor, dar în momentul în care o facem, în momentul în care tratăm bine victimele, costurile totale vor fi diminuate pe viitor. Apoi au fost o serie de întrebări cu privire la crimă organizată. Redactând această propunere, să știți că am avut o abordare orizontală. În ce privește victimele, toate sunt luate în considerare. Victimele criminalității organizate sunt și ele luate în considerare și bineînțeles că am înțelege dacă dumneavoastră considerați că acest lucru nu este suficient de clar în uh, propunerea noastră. Într-o astfel de situație ar trebui să analizăm atât comunicarea cât și textul juridic. Dar oricum, dacă lucrurile nu sunt suficient de clare, să știți că putem să reanalizăm problematica. În ce privește protecția minorilor, protecția copiilor, vă îndemn să vă uitați la articolul 18, unde există, unde se identifică copiii, minorii, ca fiind o parte importantă a victimelor, categoriei victime și că aceștia trebuie să fie tratați cu maximă precauție. O altă întrebare. Dacă cetățenii americani vor fi protejați în același fel ca cetățenii europeni? Păi nu, acest text vizează cetățenii europeni, nu cetățenii americani. Noi vorbim despre victime în Europa aici. Apoi, o întrebare despre familii. După cum am spus mai devreme, noi extindem noțiunea de victimă, astfel încât ea să includă și membrii familiei și familiile, practic, sunt victimele întâmplărilor pe care le-a suferit o victimă, de exemplu. O altă întrebare, dacă o victimă poate fi reprezentată de o organizație. Ei bine, vă spun foarte simplu, acest lucru nu face parte din propunere, vă spun cât se poate de clar. Iar apoi, doamna Grisbeck vă răspund în franceză. În ceea ce privește ordinul de protecție, ne deplasăm în direcția unui acord. Există un acord politic sub egida președinției în privința unui ordin de protecție în materie penală și sper din tot suflet, sufletul, și cu siguranță acest lucru reprezintă dorința Comisiei, că vom înregistra progrese semnificative pe partea civilă de asemenea. Euh, et je crois que votre question ensuite portait sur euh, la, la, le fait que la directive. Apoi, exista mm, întrebarea dacă directiva va fi orizontală și privitoare la transpunerea în statele membre. Și domnul Kirchhoff a adresat o întrebare similară privitoare la substituirea cu dreptul național. Cred că este foarte important, important să subliniem faptul că aici noi precizăm standardele minime, iar statele membre au după aceea um, o oarecare, un oarecare câmp de manevră. Obiectivul nostru însă este constituit de standarde minime. Dacă anumite state membre doresc să facă mai mult decât aceste standarde minime, este la latitudinea lor. Sublinez încă o dată, însă că noi vorbim de standarde minime cu, o oareca, cu un oarecare grad de interpretabilitate. S-a mai vorbit și de către statutul victimei Suntem pregătiți să, să analizăm mai în detaliu aceste aspecte. Sper că n-am uitat pe nimeni și sper că am răspuns la, întrebare, la întrebările principale care mi-au fost adresate. Suntem pregătiți să continuăm această discuție atunci când vom avea ceva mai mult timp la dispoziție. Mulțumesc încă o dată, doamnele Lebai. Din câte am înțeles, am cam uh, epuizat subiectul deocamdată. Bineînțeles, este o chestiune foarte importantă. Este important să oferim răspunsuri precise pentru toate întrebările care au fost adresate. Vă mulțumesc pentru înțelegerea pe care, de care ați dat dovadă în ceea ce privește gestiunea timpului. Trebuie însă să înțelegeți faptul că deocamdată raportorii nu doresc să emită o opinie finală. Îi mulțumim încă o dată doamnei Lebai pentru timpul pe care ni l-a acordat. Trecem mai departe la următoarea dezbatere comună, în cadrul acesteia este vorba de trei puncte de pe ordinea de zi, 7, 8 și 9. O, îi urăm bun venit reprezentantului Comisiei, doamna Nutzen. Veți vorbi de acolo? Gracias a te, eh? grazie a te, We welcome here Madame Knudsen. Bun venit, doamnei Knudsen, reprezentant al Comisiei Europene. Vă rog. După cum vedeți, am încercat să recuperăm timpul. Ordinea de zi este foarte încărcată Iar ordinea de zi se mai referă și la mm, procedurile penale, drepturile victimelor, justiție, um, training judiciar, adică aspecte importante. Așadar, vă mulțumesc din, în, în avans pentru înțelegere cu privire la gestiunea timpului. Vom începe așadar dezbaterea comună cu Comisia cu punctul numărul 7, Cartea Verde. Um, aplicarea legislației UE referitoare la detenție, apoi punctul numărul 8, asigurarea punerii aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal și punctul 9, instaurarea unui climat de încredere în justiție la nivelul UE, o nouă dimensiune a formării judiciare europene. Nimic mai puțin. Avem alături de noi pe doamna Knudsen de la uh, Comisia Europeană, director pentru justiție penală. Fără întârziere îi acordăm cuvântul. După aceea vom discuta cu membrii. Insist de pe acum că ar trebui să fim foarte atenți la cât vorbim. Doamnă ne aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc pe scurt, ca și șefa mea, doamna Lebai. Am căzut de acord să vorbim în comun despre punctele 7, 8 și 9. Mi se pare însă că este un lucru bun venit, deoarece nu este vorba de legislație. Acestea sunt pur și simplu comunicări. Ele sunt legate între ele de un punct în comun, și anume de încredere reciprocă. Începem cu consolidarea încrederii reciproce. Este vorba despre aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale. Acesta, aceasta este o carte verde, al cărui scop este să declanșeze o consultare cu publicul pentru a se ex explora mai îndeaproape potențialul consolidării încrederii reciproce în spațiul judiciar european. Cartea verde vorbește despre relația dintre um, detenția dinainte de proces și cea de după, se pun 10 întrebări. Nu există în acest, în acest stadiu concluzii sau propuneri de acțiuni, deoarece ar fi prematur. Prin intermediul acestei, acestui document dorim să aflăm dacă aceste probleme legate de detenție pot avea un impact asupra încrederii reciproce și recunoașterii reciproce. Este vorba de consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar în UE dorim să facem mai eficientă recunoașterea um, reciprocă atunci când aceasta are un impact asupra detenției. Există situații foarte diferite cu privire la acest aspect în statele membre. Cetățenii doresc însă să aibă garanția că vor fi supuși unor standarde similare de protecție, indiferent de unde s-ar afla. Dorim să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate atunci când se aplică um, instrumentele de recunoaștere reciprocă. Fie că este vorba de detenție înainte de proces sau după proces, chestiunile legate de detenție revin statelor membre. Aspectele legate de detenție se află în uh, domeniul nostru de interes, deoarece este un aspect care trebuie protejat pentru a consolida încrederea reciprocă. Apoi, Uniunea Europeană trebuie să sprijine anumite valori, Cartea, pentru, car, Carta Valorilor Fundamentale, de exemplu. De asemenea, în foaia sa de parcurs pentru drepturi procedurale, Consiliul s-a referit în detaliu la problema detenției. De fapt, Consiliul a invitat Comisia să, înaine, să înainteze Cartea Verde privitoare la chestiuni legate de detenție înainte de proces. În parte, această Carte Verde este un răspuns la acea cerere. De asemenea, programul de la Stockholm conținea referințe la încrederea reciprocă și cerea Comisiei să exploreze probleme legate de detenție. Comisia a fost încurajată să ia acțiuni și să analizeze aceste probleme. fără încredere reciprocă în domeniul detenției, instrumentele de recunoaștere reciprocă nu vor funcționa cum trebuie, deoarece statele membre s-ar putea să fie sceptice să accepte decizii luate de autoritatea unui alt stat membru. Cooperarea între statele membre trebuie să fie îmbunătățită, trebuie promovată, promovate, trebuie ameliorate condițiile de detenție. Există mai multe instrumente de, de de recunoaștere de detenție, care ar putea fi afectate de condițiile de detenție. În primul rând este vorba de mandatul european de arestare. Acesta se aplică atât în situații de înainte de proces cât și de după. Apoi este vorba de decizia cadru cu privire la transferul prizonierilor este un exemplu foarte bun al problemelor care ar putea apărea în uh, calea recunoașterii reciproce atunci când este vorba de detenție. Mai există câteva instrumente de recunoaștere reciprocă cu um, implicare în uh, detenție. Este vorba și despre Ordinul European de Supraveghere. Acesta va trebui să fie implementat de către statele membre peste un an. Până atunci, trebuie să discutăm cât mai mult cu statele membre care sunt problemele care apar în uh, ceea ce privește detenția și care apar în calea transpunerii acestor decizii. O altă problemă importantă o reprezintă detențiile dinainte de proces. Cartea Verde, Cartea Verde recunoaște faptul că timpul pe care îl poate petrece o persoană în, în, în detenție înainte de proces variază foarte mult în funcție de statele membre. Această măsură trebuie considerată o măsură excepțională și nu ar trebui să fie aplicată de tunt, decât atunci când alte măsuri de protecție, cele fără un custode, nu sunt eficiente. O altă problemă o reprezintă durata maximă pentru, de, pentru detențiile dinainte de proces. În unele țări nu există durată maximă. În alte țări, durata maximă este de până la patru ani. Inime, în ceea ce privește detenția, ar putea fi utile astfel de standarde precum și limite de timp pentru detențiile înainte de proces. Acest lucru ar putea favoriza consolidarea încrederii reciproce între statele membre. Alternativele la detenție pentru copii mai sunt luate în considerare. Condițiile de detenție sunt de asemenea importante în contextul reabilitării există întrebarea cum s-ar putea monitoriza mm, rețelele existente între agențiile care se ocupă de mm, condițiile de detenție, cum să se creeze sinergii, cum să se facă schimb de bune practici și așa mai departe. Scopul principal este de a se consolida încrederea, înțelegerea noastră reciprocă în contextul uh, recunoaștere reciproce. Consultația este deschisă până la 30 noiembrie și sperăm că vor fi multe propuneri pe care le vom analiza îndeaproape și vom uh, oferi o, un răspuns consolidat. Astfel vom putea pune bazele unor acțiuni viitoare în acest domeniu. Al doilea aspect este noua comunicare cu privire la dreptul penal. Asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal. Acesta este titlul. Este prima dată când încercăm să stabilim care sunt principiile de orientare în materie de drept penal sub egida tratatului de la Lisabona. Ideea este aceea de a crea un cadru pentru aplicarea politicilor UE, ținând cont de dispozițiile din tratatul de la Lisabona și dată fiind nevoia de a implementa eficace aceste politici, respectând în același timp o abordare sănătoasă cu privire la drepturile fundamentale. Pe dreptul penal, această comisie a avut vari inițiative, inițiative pe care le salutăm. Dreptul penal este o, un domeniu juridic foarte sensibil, cu multe, multe diferențe între sistemele naționale de drept. De aceea este nevoie de reguli clare, de reguli transparente. Acestea sunt foarte importante când vine vorba despre aplicarea dreptului penal. Și acesta este și obiectivul, stabilirea criteriilor în funcție de care se folosesc sancțiunile penale la nivelul dreptului european pentru a spori securitatea juridică și pentru a oferi un set de linii directoare. Și e prima oară când încep să, încercăm să facem așa ceva. Astfel încercăm să obținem o coerență mai mare la nivel european față de situația de fragmentare cu care ne-am confruntat în perioade anterioare tratatului de la Lisabona. Deci, acest lucru constituie un prim pas și va duce la crearea unei încrederi reciproce mai solide cadrul european s-a schimbat foarte mult. În urma tratatului de la Lisabona, rolul Parlamentului, rolul Curții de Justiție de la Luxemburg au fost modificate și de toate aceste lucruri se ține cont în momentul în care impunem sancțiuni penale. Dar uh, rămâne fundamental principiul subsidiarității, drepturile fundamentale garantate de cartă și protejarea drepturilor omului. Focusul acestei comunicări îl reprezintă articolul 83 alinatul 2, cu alte cuvinte, implementarea eficientă a politicilor UE. Întrebarea noastră este când anume este esențial dreptul european pentru ca o politică UE să fie aplicată eficace, când există un deficit de implementare, de punere în aplicare și când se impun, când sunt justificate sancțiunile. Asta este o, o altă abordare, pentru că până acum am avut o altă abordare și încercam să explicăm acest lucru în, într-un mod sistematic, dar nu voi intra acum în detalii. Oricum, uh, comunicarea era bazată pe doi pași. Un prim pas este acela de a decide dacă într-adevăr este nevoie de sancțiuni penale. Al doilea pas Trebuie stabilit dacă măsura este esențială, dacă ea duce la atingerea obiectivului, dacă există proporționalitate, dacă există criteriul necesității. Deci trebuie stabilit dacă este nevoie de sancțiuni penale și dacă da, se trece la pasul 2, se răspunde la întrebarea ca, ce fel de sancțiuni penale. Tratatul ne limitează la anumite infracțiuni și la sancțiunile corespunzătoare și la respectul principiului necesității și proporționalității în momentul în care decidem care sunt tipurile de sancțiuni pe care le aplicăm. Acum, iată, se dorește adaptarea sancțiunilor în funcție de infracțiune. Avem nevoie de dreptul penal european pentru a garanta aplicarea pe anumite zone, lucru care însă trebuie decis de la caz la caz adesea ținându-se cont de asemenea dacă a existat sau nu o armonizare anterioară la nivel de politici UE. Să luăm un exemplu, înainte de Lisabona, existau cazuri care erau decise împreună cu Parlamentul pe infracțiuni de dreptul mediului și pentru prima dată au fost impuse sancțiuni penale europene. Aceste, acestea acum se proprie de momentul în care trebuie să fie pusă în aplicare și supraveghem cu atenție acele state membre. Ele au fost primele instrumente care au fost adoptate în procedura de codecizie în domeniul dreptului penal european. Și cred că am avut o cooperare foarte bună cu, co- cu Parlamentul la acea vreme, o cooperare care a pus bazele cooperării viitoare. Dreptul penal ar trebui să se concentreze pe zone în care există deja o abordare comună în parte pentru că sistemul de sancțiuni s-ar putea să nu fie suficient de eficient într-un anumit stat membru și de aceea trebuie să ne asigurăm la nivelul Uniunii Europene că sunt respectate regulile Uniunii Europene. De fiecare dată când există un deficit de aplicare, trebuie să existe posibilitatea de a acționa imediat. În comunicarea noastră am stabilit anumite elemente care, de exemplu, țin de criza economică și care îndreaptă atenția spre sectorul economic, unde poate, să zicem, este nevoie de protejarea intereselor uh, companiilor sau de protejarea intereselor contribuabililor. Și ne-am referit la lupta împotriva fraudei, împotriva intereselor financiare ale Uniunii, ale Uniunii Europene. Am avut un, o comunicare mai devreme în acest an. Și apoi protecția sectorului financiar, împotriva manipulărilor de piață și împotriva comerțului făcut de insideri și apoi protecția monedei euro împotriva falsurilor. Este nevoie de analize suplimentare pentru a identifica zone suplimentare în care ar fi nevoie de dreptul penal european pentru a putea impune regulile Uniunii Europene. Un astfel de domeniu ar fi transportul rutier, protecția datelor, regulile vamale, mediul înconjurător, pescuitul și piața internă. Acestea așadar sunt uh, zonele pe care lucrăm. Ce vom face pe viitor? Vom avea un grup de experți care vor aduna probe factuale și probabil că ați văzut că ne-am dat seama în cele din urmă că este foarte, foarte important să avem date despre situația de fapt din statele membre, despre sistemul judiciar, despre sancțiuni, despre cum funcționează toate acestea. Vom avea o abordare bazată pe probe Vom uh, încerca în acest grup de experți să vizăm și o serie de probleme care sunt percepute ca fiind foarte importante. De exemplu, răspunderea penală sau nu. Deci răspund sau nu penal persoanele juridice? Asta este întrebarea. O altă întrebare, cum întrebăm, cum interpretăm înțelesul cuvintelor sancțiuni proporționale și cu efect de descurajare? și mai sunt o serie de sancțiuni penale pe care am dorit să le explorăm în detaliu. Am vorbit și despre dezvoltarea unui limbaj uh, tipic pentru încorporare cu Parlamentul și cu Consiliul. Deci, iată, sunt o serie de căi de urmat, o serie de surse de informații pe care am dorit să le dezvoltăm astfel încât să existe un principiu orizontal de aplicare a dreptului penal al Uniunii Europene într-o respectarea drepturilor cetățenilor europeni. Se știe că Parlamentul European a jucat un rol foarte important în uh, clădirea acestei politici și abia așteptăm să cooperăm cu dumneavoastră și pe viitor. Cam atât în ceea ce privește dreptul penal. Și acum, dacă doriți, uh, da, știu, știu, știu că trece timpul și voi fi foarte, foarte succintă. Mă voi referi la formare și cred că mulți dintre dumneavoastră sunt uh, la curent cu formarea judiciară europeană. Avem o comunicare care tocmai a ieșit. Din nou ne bazăm pe acea încredere reciprocă. Este nevoie de crearea unui climat de încredere în justiție la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește formarea uh, judiciară, Există practicieni care participă la procesul uh, judiciar în diferite moduri și știm că ei sunt primii care aplică legislația europeană și care fac în așa fel încât acheul european să fie eficace în statele membre. Acheul comunitar afectează toate, toți cetățenii din Uniunea Europeană. Toți acești actori sunt implicați din ce ce mai mult în aplicarea legislației europene, ceea ce înseamnă că judecătorii, procurorii trebuie să aibă cunoștințe minime în ceea ce privește achiul, trebuie să fie capabili să-l interpreteze și să aplice legislația europeană, precum și legislația internă. În sistemul descentralizat uh, din Uniunea Europeană, judecătorii trebuie să devină judecători europeni și să știe cum să aplice achiul. Este important pentru a se ajunge la o cultură judiciară bazată pe încrederea reciprocă și um, un spațiu judiciar comun. Cum intenționăm să facem acest lucru? Am venit cu o serie de măsuri practice care să ne permită să avansăm în acest domeniu. Toate se bazează pe o consultare foarte, foarte vastă pe care am avut-o la începutul acestui an. Ne-am uh, consultat pentru a, am consultat factorii uh, implicați pentru a vedea cum ar trebui să arate formarea aceasta judiciară și care sunt prioritățile. Și unul dintre rezultate a fost că avem nevoie de obiective clare și de o acțiune clară a tuturor factorilor pentru a ne asigura că atingem nivelul de excelență de care avem nevoie pentru a se ajunge la o piață unică în Uniunea Europeană. Obiectivul nostru a fost să spunem că vrem ca 700 de mii de practicieni, jumătate din uh, numărul uh, din, uh, total din Europa, deci acest număr să participe la formare judiciară până în anul 2020. Nu este răspunderea comisiei, este răspunderea tuturor factorilor implicați și asociațiile profesionale din statele membre, consiliile, barourile, școlile judiciare, instituțiile care furnizează formare judiciară și uh, profesiile juridice la nivel local, național și regional trebuie să fie implicați în aplicarea acestor măsuri în formarea de pe plan național și local pentru a crește numărul de practicieni care urmează astfel de cursuri de pregătire. E nevoie, deci, de măsuri active pentru a crește numărul persoanelor implicate. O sugestie este ca practicienii să beneficieze de cel puțin o săptămână de pregătire profesională în domeniul achiului comunitar la nivel european. De asemenea, propunem să se facă un schimb timp de 2 ani, schimb de experiență, la care să participe noi uh, judecători și procurorii, pentru că schimbul de experiență este o practică foarte bună pentru a dobândi experiență în ceea ce privește achiul și experiențele judiciare din alte state membre vom face tot posibilul pentru a folosi cât mai bine resursele existente și am vrea să facilităm accesul la finanțare și să susținem proiecte de calitate care au un impact asupra pregătirii acestor practicieni. Vom încerca să uh, alocăm resursele în mod țintit, în mod specific, uh, pentru formarea judiciară. Vrem ca aceasta să fie o prioritate pentru peste 20.000 de mii de practicieni și acordăm prioritate judecătorilor și procurorilor, pentru că ei sunt primii care răspund de aplicarea legislației europene și aș vrea de am vrea de asemenea ca toți ceilalți uh, practicieni să fie implicați în acest proces de pregătire profesională. Vom dezvolta și măsuri um, suplimentare de susținere, vrem să facem mai multe în ceea ce privește învățarea online și să venim cu linii orientative în ceea ce privește metodologiile de training și de evaluare. Uh, un alt element nou este că vrem să promovăm parteneriatele public-privat, un element care nu a fost uh, uh, subliniat până acum în domeniul formării, însă considerăm că se pot uh, avea în vedere parteneriate între sectorul privat și cel public. Și, în sfârșit, trebuie să folosim structurile existente. Vorbim despre rețele, vorbim despre școli judiciare, vorbim despre uh, rețele europene de training. Toate acestea trebuie mobilizate pentru a participa la acest uh, demers care va continua timp de șase-șapte ani. Ar fi, de asemenea, bine să există un mecanism de raportare, pentru că e ușor să fixezi obiective ambițioase, însă dacă nu există un mecanism de raportare adecvat, este greu uh, să evaluezi uh, rezultatele și să-ți dai seama dacă te îndrepți spre realizarea obiectivelor. Parlamentul și Comisia Jurii ne-a susținut întotdeauna munca în ceea ce privește formarea judiciară, inclusiv prin buget, uh, prin uh, proiecte pilot și sper că vom putea continua să ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a ne atinge obiectivele ambițioase. Vă mulțumesc că v-ați concentrat pe punctele esențiale legate de aceste inițiative nelegislative ale Comisiei. Înțelegem foarte bine că acest mm, subiect nu poate fi epuizat, însă am vrea să deschidem uh, forumul pentru discuții și uh, fiecare deputat are două minute pentru a putea interveni aș vrea să vă amintesc că nu, putem, nu puteam aborda nouă puncte în două ore și jumătate, în trei ore și jumătate. Era normal să restrângem durata intervențiilor. Domnul Iacolino are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei Knudsen, care a explicat foarte clar care este conținutul acestor comunicări. În ceea ce privește condițiile de detenție, am uh, citit această carte verde, vor avea loc consultări pe 30 noiembrie, vor mai fi și alte contribuții. Vorbim și despre programul de la Stockholm, care a prevăzut ca statele membre în care sunt uh, prea multe dosare, pentru că în acele state intră multe persoane din țări terțe, ei bine, în aceste state se prevede un sistem care depinde de noile perspective financiare de până în 2020. Aș vrea să știu care este stadiul integrării acestor proiecte ambițioase despre care ne-ați vorbit. Ce se poate spune despre reinserarea lucrătorilor, mai ales a persoanelor vulnerabile și uh, a minorilor? În ceea ce privește detenția preventivă, ne-ați spus că este o măsură excepțională. Ei bine, trebuie fixate limitele și durata detenției. Care va fi poziția Comisiei? Care ar putea fi rolul Uniunii Europene în anchete. De exemplu, ar fi bine să dispunem de un cadru omogen și să găsim instrumente concrete care să permită lupta împotriva criminalității organizate. Doamna Gantz. Mulțumesc. Voi profita și eu de ocazie pentru a mă exprima în limba maghiară. Programul de la Stockholm este un program foarte ambițios și aveam nevoie, într-adevăr, de această comunicare și de aceste cărți verzi. La ora actuală se pun mai multe răspunsuri decât avem întrebări. S-a vorbit mai multe ori despre faptul că cadrul de care beneficiază statele membre este foarte puțin utilizat. Cred că documentele pe care le avem în față ne arată că dispunem de instrumente care ne permit să creștem încrederea și să profităm de cadrul deja existent. În orice caz, e nevoie de standarde minime pentru ca cetățenii europeni să se simtă cetățeni europeni care beneficiază de garanțiile uh, consfințite prin aceste standarde minime. Aș vrea să abordez niște puncte care mi se par foarte importante. Și aceste puncte sunt legate de aplicarea acestor standarde minime. Sigur că trebuie respectate drepturile fundamentale. Este esențial. Acest lucru trebuie să se aplice în toate țările europene. Vorbim de asemenea despre vârsta pornind de la care poți să faci obiectul unui proces penal și în această privință trebuie să se facă progrese. Vorbim de asemenea despre drepturile care trebuie protejate, este fundamental. Vorbim și despre durata detenției. Există divergențe foarte mari în această privință între statele membre și ajung la pregătirea profesională în domeniul judiciar. Există statistici care arată că jumătate dintre magistrați, procurori și judecători, jumătate dintre ei spun că au participat la cursuri um, cu privire la achiul comunitar. Procentul este foarte mic și este clar că trebuie să ne asigurăm că cifrele acestea cresc. Doamna Ludford. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să vorbesc despre detenția copiilor, pentru că cred că este esențial să abordăm subiectul. Salut consultarea Comisiei. În fiecare an în Uniunea Europeană, mii de persoane care nu au fost uh, uh condamnate sunt uh, deținute luni de zile sau ani de zile o astfel de persoană a fost deținută patru ani înainte de proces. Nu a fost condamnată. Nu a fost declarată vinovată. Câteodată astfel de persoane sunt deținute în condiții îngrozitoare și costul uman poate să fie extrem de mare. De asemenea, persoanele care nu au naționalitatea statului în care sunt deținuți suferă mai mult pentru că sunt deținuți deși s-ar putea adopta alte măsuri. Pentru simplu motiv că nu și-au rezidența, nu au adresă de reședință în țara respectivă, suferă, au de suferit mai mult. Din nefericire și mandatul uh, european de arestare, mandatul de arestare european este uh, prost folosit, măsurile nu sunt respectate și există persoane care fac obiectul unui astfel de mandat, chiar dacă procesul nu este iminent sau chiar dacă țara respectivă nu este pregătită pentru a intenta un proces. E adevărat că o persoană poate fi uh, deținută înainte de proces. În țara mea poate fi deținută până la un an. Există un caz în care uh, persoana respectivă a fost eliberată uh, condiționat. Sper că se va exploata acest text pentru că ar fi o măsură foarte utilă. Cred că am spus suficient pentru a arăta că problema aceasta trebuie neapărat abordată. Nu putem avea încredere reciprocă în condițiile în care detenția copiilor este un fenomen atât de răspândit în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac și eu câteva observații cu privire la comunicarea cu privire la procedura civilă. Se leagă de activitatea noastră din Parlament și urmează și o audiere în uh, acest uh, domeniu. Dreptul penal. Întrebarea este dacă Întrebarea este dacă vom avea o abordare europeană sau dacă vom asista la situația în care există discrepanțe mari între statele membre și se vânează instanța care este cea mai favorabilă. Aș vrea să știu dacă ne îndreptăm în direcția unei armonizări europene sau nu. Și sper că nu ne îndreptăm spre un sistem în care Uh, făptașii pot să profite de discrepanțele dintre diferitele state membre. Și avem nevoie de criterii uniforme. Există state care au aderat la convenții internaționale și este un motiv suficient pentru ca și Uniunea Europeană să semneze aceste convenții. În trecut au existat uh, uh, criterii model și e nevoie de astfel de criterii și acum. Coerența, consecvența este importantă. În Olanda se vorbește despre aceste subiecte aș vrea să vorbesc și despre corupție. Parlamentul acesta și-a exprimat opinia într-o rezoluție. Doamna comisar Malmström nu uh, uh, pune accentul pe aceste subiecte. Tocmai s-a spus că nu ar avea voie infractorii să-și aleagă instanța, dar dați-mi voie să spun că nu toți cei reținuți sunt infractori, ci ar putea fi vorba despre o persoană absolut nevinovată. Iar persoana care într-adevăr este în, este vinovată, să știți că în sistemele noastre funcționează sancțiunile, nu răzbunarea. Deci sancțiunea trebuie să fie aplicată așa încât comportamentul care a dus la aplicarea ei să nu se repete. Deci trebuie să facem în așa fel încât acest sistem să fie aplicat astfel încât să existe o soluție orizontală. Să nu uităm că, în special în cadrul delictelor mai mici, nu are absolut niciun sens să reții o persoană săptămâni întregi În ce privește implementarea dreptului european, cred că statele membre sunt chemate să-și aplice deciziile în statele respective, dar să aplice și să ia absolut în serios legislația europeană. Și un, o ultimă propoziție cu privire la formarea judiciară este un punct cât se poate de important, un punct cât se poate de dificil. De ce? Pentru că este foarte dificil să-i spui unui judecător uh, că trebuie să se formeze în continuare. Dar e clar că această nevoie de formare continuă a fost constatată de toate statele membre și de aceea cred că trebuie să aibă loc o dezbatere intensă cu privire la aceste puncte în toate statele membre. Mulțumesc. Mrs. Doamna Nutzen are cuvântul din nou. The Bronx. Ba nu, domnul Bronx dorește să intervină. Aveți două minute. actually. Uh, this might appear to be. Cred că unul dintre motivele pentru întârzierele în cazul detențiilor preventive, mai ales în cazul uh, țărilor cu sistem juridic continental, este pur și simplu faptul că interogatoarele dinainte de proces se prelungesc foarte pe o perioadă lungă de timp. Interogatoriile de dinainte de de proces în cazul uh, în cazuri neteroriste, în sistemul common law, sunt uh, limitate la patru zile. Probabil că sistemul continental ar putea să învețe ceva de la sistemul comun. Domnul președinte, doamna Knudsen, dezbaterea aceasta se centrează pe trei aspecte nelegislative. Vă mulțumesc că ne ajutați și um, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Sunt sigur că vor mai exista ocazii să discutăm aceste uh, aspecte. Dintre toate aspectele legate de mm, recunoaștere reciprocă, detenție este unul foarte important. Trebuie să subliniez faptul că nu există legislație în acest domeniu. Tocmai despre acest lucru, pe acest lucru se concentrează Cartea Verde. Ea pune întrebări părților interesate cu privire la uh, aceste aspecte, apoi vedem ce răspunsuri primim și dacă există posibilitatea să luăm uh, alte acțiuni, atunci uh, vom analiza această alternativă. Există programe financiare care cazul detenției pot fi utilizate pentru reabilitare socială, de exemplu, și alte astfel de măsuri. Vom vedea care va fi cadrul pentru următoarea perioadă în acest sens. Respectul drepturilor fundamentale este extrem de important pentru noi. Toată munca noastră ia în considerare respectul drepturilor fundamentale. Regulile minime sunt singurele pe care le putem impune. Așa stau lucrurile. Nu avem competențe specifice în ceea ce privește detenția. Într-adevăr, o alternativă la detenție cuprinde ordinele de supraveghere când, aceasta, când acestea vor intra în vigoare statele membre vor putea lua în considerare și alte alternative, cum ar fi marcarea electronică sau alte metode de a supraveghea um, delinvenții. În mare, cam cred că am acoperit lucrurile despre care s-a vorbit. Domnul președinte, vă mulțumesc. Deocamdată rămânem la acest nivel cu privire la aceste trei aspecte și mai avem încă 20 de minute. Ajungem către sfârșitul acestei ședințe lungi. Vă mulțumesc, doamnă Knudsen. Așteptăm să auzim mai multe cu privire la aceste trei puncte. Trecem la ultimul punct. Este vorba de raportul făcut de doamna Sylvie Guillaume este vorba de standardele minime referitoare la condițiile de acordare și de retragere a protecției internaționale în statele membre. Reformare. S-a dezbătut deja acest uh, punct. S-a organizat o dezbatere chiar recent, săptămâna trecută, de fapt. Raportorul din umbră de la, EPP a avut, de la PPE a avut ocazia să vorbească despre acest dosar. Dacă doamna Guillaume dorește să facă un rezumat sau dorește oare cineva să mai facă comentarii sau să adreseze întrebări comisiei, Cred că astfel ar fi cel mai, cel mai bine pentru timpul nostru. Vă mulțumesc. Într-adevăr, am discutat deja despre acest aspect săptămâna trecută. Eu am avut ocazia să adresez câteva întrebări. Dacă mai există și alte întrebări, sugerez ca persoanele interesate să se exprime și apoi comisia se va, va da răspunsuri. Președintele. Bun. Bineînțeles, comisia poate să ne ofere actualizări cu privire la situație. După cum a sugerat doamna Guillaume, doamna Can pentru Comisie și domnul Sostac pentru Consiliu și apoi am văzut că cineva dorește să adreseze o întrebare. Doamna Gan, mai întâi din partea Comisiei sau din partea Consiliului? Cine dorește să facă un rezumat? Consiliul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vorbi despre acest dosar. Este util să vă aducem la cunoștință ce se discută în Consiliu cu privire la acest dosar. În Consiliu s-a desăvârșit o primă lectură a acestui text în septembrie. S-au ajuns la anumite propuneri de compromis. Lucrăm la un alt set de compromisuri privitoare la anumite articole în vederea întâlnirii pentru, privind azilul din noiembrie. Este un text destul de dificil, deoarece este complex din punct de vedere tehnic, așadar este nevoie de foarte mult timp să se mm, analizeze în primă lectură. În anumite puncte, practic, se ajunge la dificultate foarte mare în a găsi compromisul datorită drepturilor procedurale din statele membre. Acum aș dori să mă refer mai ales la schimbările care au fost introduse în ceea ce privește asistența juridică. Apoi au mai existat câteva schimbări, nu mari, dar totuși schimbări. Am constatat o atmosferă constructivă în uh, atitudinea grupului și am, uh, ne-am bucurat de cooperare. În cursul lunii noiembrie se va face o nouă prezentare cu privire la acest dosar. Președintele, acum, domnii Busutul și domnul Alvaro. Vorbesc în numele domnului președinte al uh, PP-ului și al raportorului din umbră. Considerăm că propunerea revizuită este un pas în direcția corectă. Este o contribuție binevenită a președinției polone. polone pachetului pentru azil. Câteva aspecte. Îmbunătățirile aduse sistemului de um, consultanță juridică, de exemplu, este interesant pentru noi, dar aș dori să atrag atenția și asupra anumitor elemente negative. Suntem încă departe de a ajunge la un compromis în aceste aspecte. În primul rând este vorba de mm, efectul de suspendare automată. Suntem de părere că curțile din statele membre ar trebui să aibă dreptul să, să emită opinii cu privire la acest drept și să aibă oportunitatea să-l respingă. aplicările ulterioare În afara cazului în care este vorba de prima sau a doua, nu ar trebui să fie posibile. Mai sunt câteva aspecte pe care le cunoaște doamna Guillaume. Am să mă refer la unul singur. Este vorba de persoanele cu nevoi speciale. Nu credem că ar trebui să desemnăm persoanele drept uh, persoane cu nevoi speciale pe baza orientării sexuale sau a vârstei, de exemplu. Faptul că există factorul vârstă nu înseamnă neapărat că cineva are nevoi speciale. Putem vorbi despre cineva care este cam bătrân, dar nu are niciun fel de nevoie specială sau de cineva care este relativ tânăr, dar are nevoi speciale. Nu ar trebui să categorisim așadar persoanele drept uh, persoane cu nevoi speciale, ci să analizăm circumstanțele fiecărui om în parte. Vă mulțumesc, domnule Alvaro. Preocupările mele sunt asemănătoare, asemănătoare cu cele ale lui Simon. O reprezint cu plăcere pe colega mea, doamna Ulheim, care dorea să pună două întrebări. De fapt, ea a introdus aceste întrebări și în scris și ar trebui să fie deja în dosarul secretariatului și al comisiei. Voi face o schiță a acestor uh, întrebări. Întrebările sunt în special pentru comisie. și anume, în articolul 23 uh, din propunere, se vorbește despre conținutul și dimensi uh, asistenței, se vorbește despre forțe de muncă calificate care trebuie să fie luate în considerare în acest context și întrebarea este următoarea, de vreme ce acest lucru apare în propunere, de ce Comisia nu ține cont de preluarea acestei modificări în contextul respectiv și în contextul articolului 19 și 25 nu apare această trimitere. O a doua chestiune, în articolul 21 se face trimitere la faptul că se oferă informații în mod gratuit cu privire la aspecte tehnice și procedurale. Acolo se vorbește despre organisme statale specializate și întrebarea colegii mele este de ce se renunță la formularea organisme statale independente. Deci nu se face mențiune la independența acestora. O a treia chestiune este vorba despre o rezoluție a Parlamentului European din 2009 care a fost luată în considerare adesea dar care în privința listelor comune europene nu este luată în considerare, deși majoritatea fracțiunilor sunt de acord. Și întrebarea este de ce facem abstracție de acest concept, pentru că ne-am dorit până la urmă nu, un sistem comun de azil european și întrebarea este ce se va întâmpla la ce se înțelege prin formularea la o dată ulterioară, pentru că Comisia face trimitere la faptul că aceste măsuri vor fi luate în considerare la o dată ulterioară. Există și una sau două întrebări suplimentare, dar uh, o să le regăsiți în scris. Doamna Flotre. Mulțumesc. Doamna Flotre. Très bref, parce que j'ai déjà eu l'occasion de dire... Euh... Am să mă exprim pe scurt, deoarece am avut deja ocazia să-i prezint doamne Guillaume remarcile mele. Eu cred că trebuie să avem foarte mare grijă cu privire la ceea ce înseamnă definirea autorității competente și autorității responsabile, în așa fel încât să se evite, în orice circunstanță, ca, un, ca o judecată, o pe fond să fie uh, Mm, emisă de orice altă instanță decât uh, cea care trebuie. În acest sens, propunerea parcă la articolul 4 uh, este invers. Apoi procedurile la frontieră. Este indicat clar că statele membre pot uh, um, invoca derogări la 72 de ore, de la 72 de ore. Uh, este cu atât mai problematic la frontieră, deoarece este nevoie acolo de proceduri accelerate, proceduri de urgență pentru uh, readmisie. Amendamentele cu privire la, cu privire la facilitățile pentru minori sunt, bineînțeles, binevenite. Am găsit un subiect care a mulțumit toate grupurile. Este surprinzător faptul că o soluție vine de la Consiliu, având în vedere că există atât de mult. Este rar să se înregistreze un consens. Trebuie să fim vigilenți și în ceea ce privește prezența ONG-urilor în centrele de, ten- în centrele de detenție. Apoi este și chestiunea limbii utilizate, deoarece deoarece trebuie să avem grijă la acest aspect. Mulțumesc și poate că o putem asculta pe reprezentanta Comisiei pentru a răspunde la întrebarea pusă. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde la întrebările foarte diverse care mi-au fost puse. În primul rând, în ceea ce privește extinderea termenului pentru înregistrarea cererilor de la 72 de ore la 7 zile, în cazul în care se constată un flux important de cereri. Cred că trebuie să vedem uh, realitatea în față. Ne-am uh, angajat să răspundem să reacționăm la realitățile cu care se confruntă statele membre și ni se pare mai important ca statele membre să prelucreze cererile uh, solicitanților de azil decât să finalizeze formalitățile administrative. Termenul de șapte zile este menținut totuși și ca orice principiu de drept trebuie să fie o prevedere temporară, extinderea aceasta trebuie să fie temporară și justificată și uh, accesul la proceduri, la proceduri și drepturile solicitanților de azil trebuie să fie respectate. În ceea ce privește întrebarea pusă ultima dată de doamna Guillaume, în ceea ce privește posibilitatea de a amâna luarea unei decizii atunci când situația din țara de origine a solicitantului de azil este nesigură și riscul să se creeze o situație de vid, este important să facem legătura cu directiva cu privire la calificări. După cum știți, directiva actuală prevedea că se poate respinge o cerere chiar dacă există obstacole permanente în calea întoarcerii uh, solicitantului de azil, ori cu cooperarea Parlamentului am anulat această uh, posibilitate, ceea ce este un, proie- e un, un progres din punctul nostru de vedere. Când obstacolele sunt temporare, ni s-a părut important să dăm posibilitatea statelor membre de a amâna Uh, luarea de decizii. Cred că principala problemă în ceea ce privește termenele pentru procedurile de azil uh, este 6 uh, plus 6. Problema 6 plus 6, 6 luni plus 6 luni. Probabil că veți afla în curând care este orientarea Consiliului în această privință și uh, Aici uh, se, va, se vor purta negocierile între Consiliu și legislatori. În ceea ce privește elementele prezentate de către PPE, aș vrea să mulțumesc uh, grupului pentru că recunoaște elementele pozitive. Sunt, bineînțeles, interesată de observațiile legate de efectul suspensiv automat, care ar putea duce la abuzuri Într-adevăr, este un punct important în negocierile între colegiuitori. Sper că Parlamentul va fi atent, va respecta principiile dreptului european, inclusiv jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Va fi important să se uh, încadreze corect aceste prevederi. În ceea ce privește cererile repetate. Știm că este o problemă dificilă inclusiv uh, din punct de vedere tehnic și suntem gata să transmitem comisiei o diagramă care ne permite să înțelegem uh, care este situația cererilor uh, repetate. Considerăm că E vorba despre o facilitate importantă pe care o oferim statelor membre, respectând în același timp posibilitatea de a examina cererile de azil la fața locului și e nevoie de un uh, mecanism pentru a le putea aborda, prelucra. În ceea ce privește persoanele cu nevoi specifice, aș vrea să confirm că aceste nevoi speciale trebuie să fie avute în vedere după examinarea fiecărui caz în parte. În sfârșit, în ceea ce privește observațiile doamnei Irș, în ceea ce privește definirea autorităților autorizate la nivel național, am încercat să ținem cont de diversitatea sistemelor naționale, însă suntem uh, deschiși pentru, spre utilizarea unui limbaj uh, care să fie mai convenabil. Cum președintele dă semne de nerăbdare, mă voi opri aici Uh, și pot să dau mai multe explicații uh, cu caracter uh, bilateral pentru diferiții membri ai comisiei. Nu președintele este cel care grăbește lucrurile, ci interpreții care ne-au mai lăsat să continuăm discuțiile încă 5 minute și le mulțumim. Am ascultat președinția poloneză, am ascultat, am ascultat-o pe reprezentanta comisiei. Are cuvântul doamna Guillaume, dacă dorește să facă o observație. Nu e nevoie. Ei bine, în acest caz, asta este tot deocamdată. Vă mulțumesc.